Meine Damen und Herren, wir nehmen unsere Beratungen von heute. Doamnelor și domnilor, să ținem cont de cele spuse în această dimineață. Salut pe doamna comisar în ceea ce privește afacerile sociale. Bine ați venit, ne bucurăm. Vom încerca să nu vă traumatizăm, însă nu putem să vă promitem acest lucru. Aș dori să vă spun că avem un program de lucru va, Marti, doamna Martina Lavareova va lua cuvântul, apoi avem niște intervenții din partea Curții de Conturi. O salut pe doamna Iliana Ivanova, fostă noastră colegă, și, și pe domnul Kraft. Doamnă comisar Tyson, vă voi da cuvântul imediat să ne faceți niște remarci introductive și ne bucurăm de acest schimb de opinii. Vă rog, aveți cuvântul. Yeah. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. doamnă raportor, doamnelor și domnilor europarlamentari, reprezentanței Curții de Conturi, dragi colegi, este o adevărată plăcere pentru mine să ne întâlnim pentru prima oară după numirea mea în calitate de comisar pentru a dezbate felul în care se cheltuiesc resursele UE în domeniul pentru care sunt competentă. Aș vrea să mulțumesc doamnei Vlanova pentru claritatea cu care s-a exprimat pe marginea acestui dosar și pentru cooperarea bună pe care am avut-o până acum. Și știu că dânsa și-a luat un angajament foarte clar pentru a îmbunătăți calitatea investițiilor pe care le facem în capitalul uman. Eu cred că dacă combinăm În politică, instrumentele financiare și legislative pentru a promova locurile de muncă, aceasta este principala provocare pentru portofoliul meu. Îmi dau seama că asta nu pot să o fac singură și în calitate de fost eurodeputat valorez foarte mult cooperarea pe care o avem cu Parlamentul European, cu această comisie și mă voi bizui pe cooperarea și dialogul nostru constant. Dragi colegi, după cum bine știți, sunt responsabil acum pentru un domeniu de politici unde cheltuielile trebuie să țină cont de cadrul de reglementare, dar în care nu putem avea rezultate imediate. Mesajul pe care l-am auzit de la Curtea de Conturi din raportul anual și din declarațiile pe care le-au făcut ne arată cu claritate următorul lucru trebuie să menținem și să îmbunătățim din ce în ce mai mult felul în care îndeplinim regulile, profitând de toate oportunitățile oferite de noul cadru de reglementare 2014-2020 pentru a optimiza utilizarea fondurilor noastre. Și mă voi referi pe scurt la aceste aspecte. Voi ține cont de progresele făcute în acest domeniu în ultimii ani, așa cum a confirmat și Curtea de Conturi. În primul rând, voi lucra alături de statele membre pentru a mă asigura că se implementează în mod corect regulile existente și că vom îmbunătăți sistemul de control și de gestiune. Sunt absolut de acord cu Curtea de Conturi. Capacitatea autorităților de a identifica și de a elimina cheltuielile uh, regulare trebuie să fie întărită în continuare. Iată de ce Comisia oferă în continuu statelor membre susținerea și îndrumarea necesară. Susținere și îndrumare pentru a îmbunătăți sistemele de control la primul nivel și pentru aceasta am încheiat o notă globală care se referă la noua perioadă financiară și trăgând uh, învățămintele din perioada anterioară. Referitor la datele pe baza cărora se calculează rata reziduală de eroare, Comisia se va asigura că toate controlele sunt făcute, astfel încât informațiile oferite de autoritățile naționale să fie complete și de încredere. În al doilea rând, deși cred cu convingere în puterea parteneriatului și a cooperării, știu că trebuie să existe și un element disuasiv al instrumentelor de corecție atunci când este nevoie de acestea. De aceea voi urma aceeași politică strictă de suspendare a programelor și de întrerupere a plăților ca și predecesorii mei și nu intenționez să aplic uh, corecțiile financiare decât atunci când este necesar. În al treilea rând, perioada 2014-2020 ne oferă noi oportunități pentru a ține cont de potențialul simplificării. Serviciile mele au susținerea de plină din partea mea pentru a încuraja statele membre să profite la maxim de pe urma procesului de simplificare acolo unde este posibil, în special opțiunile de costuri simplificate. Această abordare a fost um, analizată în mod sistematic cu statele membre atunci când am adoptat acordurile de parteneriat și programele operaționale. Mai mult decât atât, Comisia oferă în mod permanent asistența necesară autorităților naționale, tocmai pentru a facilita pregătirea și implementarea acestor opțiuni simplificate de costuri. Am adus și câteva copii pentru dumneavoastră după acest îndrumar al simplificării global pentru a profita de toate oportunitățile de simplificare pe care le oferă noul cadru legislativ. Știm că se pot face îmbunătățiri peste tot, dar pe de altă parte este clar că unele state membre au mult mai multe dificultăți pentru a gestiona bine banii decât altele. Iată de ce mă voi adresa în mod special acestor state membre și voi încerca să le oferim asistența necesară pentru ca și ele să facă progrese. Doamnă președintă, trec acum la performanță, care știu că este foarte importantă pentru dumneavoastră. E clar, pentru perioada 2007-2013 am avut dificultăți pentru a demonstra că există rezultate concrete ale investițiilor noastre. Și aceasta se datorează parțial cadrului de raportare, care nu este destul de solid pentru a oferi informații uh, coerente din partea statelor membre. Totuși, am în continuare speranțe pentru ca evaluarea ex post care este acum în curs și care ar trebui să fie gata până la sfârșitul anului să ne demonstreze că Fondul Social European a fost util pentru a susține cetățenii europeni în criza din ultimii ani. Însă simt și că trebuie să facem mai mult cu cei peste 10 miliarde de euro investiții pe care le avem anuale. Adevărata provocare pentru mandatul meu va fi aceasta, să mă asigur și să demonstrez că impactul este unul pozitiv la fața locului. Noul cadru ne oferă stimulentele necesare, condiționalitatea necesară, programarea se centrează mai degrabă pe principalele priorități politice, o concentrare a resurselor și cadrul de pe bazează pe obiective cheie și uh, o raportare la timp. Dar lucrurile se vor schimba doar dacă toate aceste noi reguli și instrumente vor duce și la o schimbare de mentalitate, astfel încât să trecem de la întrebarea cât cheltuim la o altă întrebare și anume ce rezultate obținem. Și pentru aceasta ar trebui să cooperăm cu statele membre, să le ajutăm, să profităm de oportunitățile existente pentru a ne reorienta și împreună să comunicăm mai bine rezultatele obținute. Am făcut deja investiții foarte mari prin negocierea noilor programe, astfel încât să ne asigurăm că resursele sunt cheltuite acolo unde este cea mai mare nevoie de ele. Serviciile mele vor monitoriza acum calitatea implementării în permanență, utilizând, bineînțeles, monitorizarea obligatorie a rezultatelor obținute și, dacă este necesar, se vor face și ajustări în ceea ce privește cheltuirea banilor. Doamnelor și domnilor, în încheiere aș vrea să vă prezint angajamentul meu total față de o politică de toleranță zero față de fraudă. Știu uh, că s-a vorbit de multe ori despre abuzuri față de acest fond social european și chiar dacă cazurile de fraudă au fost excepționale, ele au pus întotdeauna sub semnul întrebării legitimitatea politicii noastre de coeziune în ochii cetățenilor europeni. Așa că vă asigur că în cooperare cu OLAF, urmărim îndeaproape orice semnal de alarmă, indiferent unde apare el. Și dacă ne gândim la viitor, după cum știți, noua perioadă 2014-2020 cere să se analizeze mai îndeaproape riscurile de fraudă și cum pot fi ele rezolvate. Promit să fiu alături de dumneavoastră pentru a ne asigura că acest exercițiu se va face uh, cu foarte mare seriozitate. Îndrumarul care a fost uh, întocmit și uh, exercițiile antifraudă care au fost realizate în statele membre cele mai afectate și numărul din ce în ce mai mare de state membre care utilizează acum Arahne sau IT2 pentru a detecta frauda arată câte eforturi s-au făcut pentru a spori rezultatele în acest domeniu. Vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră, aștept comentariile pe care le aveți de făcut și să vă răspund la întrebări. Mulțumesc! Vă mulțumim! Dau cuvântul domnului de la Curtea de Conturi pentru capitolul 6 din raportul anual. Doamnă Ivanova, aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair, Madam Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, distinși uh, deputați, domnilor și domnilor în calitate de fost membru al acestei comisii, îmi face o deosebită plăcere să mă aflu astăzi aici în calitate de membru raportor pentru capitolul 6 din raportul anual pe 2013. Sunt încântată să vă pot uh, prezenta astăzi rezultatele uh, auditului derulat de curte și uh, îngrijorările noastre legate de domeniul ocupării forței de muncă, afacerilor sociale și mobilității forței de muncă. Aș dori să-i mulțumesc domnului comisar uh, Tyson pentru că este prezent astăzi aici și să-i urez mult succes în uh, coordonarea uh, portofoliului Uniunii Europene în domeniul ocupării și afacerilor sociale. Aștept cu interes să continuăm cooperarea cu dumneavoastră. În 2013, cheltuielile UE în domeniul social s-au ridicat la 16,2 miliarde de euro, reprezentând o creștere de aproximativ 20% față de anul anterior. Această finanțare în uh, baza uh, managementului partajat între Comisie și statele membre uh, a fost acordată în special prin Fondul Social European, care reprezintă 98% din cheltuielile pentru această politică. Per ansamblu, rezultatele auditului au rămas stabile comparativ cu 2012. Pe baza eșantionului de 182 de tranzacții testate, rata de eroare pentru ocupare și afaceri sociale este între 1,5% și 4,7%. Așadar, rata de eroare cea mai probabilă a fost estimată la 3,1%. Este totuși peste pragul de semnificație de 2%. Pe lângă rata de eroare, curtea a calculat frecvența erorilor pentru anul 2013 la 27%. Cu alte cuvinte, 50 din 182 de tranzacții au fost afectate de una sau mai multe erori. Totuși, aceasta reprezintă o scădere față de anul anterior, în care am avut 35% rată de frecvență și față de 2011, când am avut chiar 40%. În ceea ce privește tipurile de erori, capitolul 6 cuprinde un grafic care arată contribuția pe tipuri de nereguli uh, și rata de eroare cea mai probabilă. Care, este, care sunt erorile cele mai obișnuite? În primul rând, cheltuielile ineligibile. Ca și în anii anteriori, uh, Uh, principala sursă de erori este reprezentată de rambursarea unor costuri neeligibile, costuri de personal, costuri uh, generale și administrative uh, ale beneficiarilor și participanților au, acestea au fost găsite în 28 din 182 de, trans, 182 de tranzacții, iar aceste erori reprezintă 93% din toate erorile cuantificabile. Iată câteva exemple de astfel de erori. Uh, participarea unor beneficiari neeligibili la traininguri, uh, costuri de personal sau calcularea incorrectă a cheltuielilor generale și administrative ale unui proiect. O altă sursă de erori este reprezentată de nerespectarea regulilor de achiziții publice. După cum știți, uh, ocup în uh, domeniul acesta uh, rata de eroare este mai mică decât în politica regională, tocmai datorită naturii cheltuielilor. Pentru 2013, în 53 din 182 de tranzacții auditate, a fost uh, implicată aplicarea regulilor naționale sau europene de achiziții publice, iar uh, Curtea a identificat încălcări ale regulilor în 11 cazuri, reprezentând 7% din toate erorile cuantificabile, reprezentând mai mult de 7% din rata de eroare estimată pentru Fondul Social European. Totuși, aceasta reprezintă o scădere semnificativă față de anul anterior, când contribuția acestor uh, chestiuni la rata estimată de eroare a fost de 26% exemple de încălcări ale normelor de achiziții publice în acest domeniu de politică sunt nerespectarea principiului egalității de tratament și cazuri în care s-au contractat servicii care nu se încadrau în uh, contractul cadru. Anul acesta am inclus în capitolul acesta o secțiune nouă legată de costurile excesive imputate din uh, fondurile europene. Și asta s-a datorat unui, unei baze juridice insuficiente. Uh, din această cauză, cazurile nu erau considerate uh, cazuri de nereguli. Am avut uh, șapte cazuri în statele membre, cazuri de costuri umflate, salarii excesive sau um, o prefinanțare prea mare. Chiar dacă aceste cazuri um, denotă o utilizare ineficientă a fondurilor europene, nu au fost clasificate ca erori cuantificabile și nu au avut un impact asupra ratei de eroare. Când curtea a examinat uh, verificările de management în ceea ce privește erorile, am constatat că pentru 13 din 30 de erori cuantificabile raportate de curte, autoritățile naționale aveau informații suficiente, de exemplu de la beneficiarii finali, de la auditori sau de la autoritățile naționale, uh, pentru a preveni, depista și corecta acele erori înainte de a declara cheltuielile la comisie. Prin urmare, dacă toate aceste informații uh, ar fi fost utilizate, rata cea mai probabilă estimată pentru capitolul 6 ar fi fost de 1, cu 1,3% mai mic și ar fi fost de 1,8 în loc de 3,1%. Totuși, Curtea a identificat că pentru șapte tranzacții din trei state membre, autoritățile naționale identificaseră neconformități uh, majore cu regulile de achiziții publice și au impus corecții financiare semnificative la nivel financiar, la nivel de proiect. Prin urmare, aceste erori nu au fost incluse în calculul ratei de eroare, pentru că fuseseră depistate înainte de uh, notificarea Uh, curții de Conturi. Un alt aspect important al activității noastre constă în examinarea sistemelor de control. Examinarea aceasta a fost realizată uh, împreună pentru FEDER, uh, Fondul de Coeziune și programele operaționale finanțate prin Fondul Social European. Și acestea au fost prezentate deja în capitolul 5. Aceste verificări s-au referit în special la supravegherea realizată de comisie cu privire la autoritățile de audit iar uh, concluzia este că uh, sistemele de control sunt parțial eficiente. Pe baza constatărilor sale, pentru 2013, Curtea face șase recomandări Comisiei. Două dintre acestea au fost incluse și în capitolul 5, care a fost prezentat deja. Prima recomandare se referă la Uh, nivelurile de la primul nivel. Recomandăm ca Comisia să urmărească punctele slabe identificate în raportul său de audit privind verificările de management și aceasta va necesita consolidarea verificărilor de uh, privind conformitatea cu regulile de achiziții publice și alte surse de eroare. Următoarea recomandare este comună pentru capitolele 5 și 6 și se referă la rata de eroare reziduale uh, publicată de uh, DG Ample în uh, raportul anual. Recomandăm ca Comisia să reconfirme în raportul său anual de activitate că a efectuat verificările corespunzătoare pentru a se asigura că rata de eroare reziduală se bazează pe informații exacte și viabile provenite din corecțiile financiare. Recomandările 3, 4 și 5 rezultă din constatările curții referitoare la erori și abordează chestiuni specifice precum uh, acumularea unei prefinanțări suplimentare și a costurilor de personal uh, excesive. Ultima recomandare este comună pentru capitolul 5 uh, și 6 și se referă la, la sisteme. Uh, noi recomandăm ca Comisia să prezinte în rapoartele anuale motivele pentru care uh, nu emite rezerve sau pentru care emite rezerve cu un impact financiar mai mic. În unele cazuri, aceasta se datorează uh, unei neaplicări corespunzătoare a strategiilor și normelor. Domnilor și domnilor, sperăm că aceste recomandări uh, vă vor uh, ajuta în activitatea dumneavoastră în Comisia Cont și vor ajuta și Comisia pentru a îmbunătăți gestionarea uh, Fondului Social European în viitor. Doamnă președinte, doamnă comisar, distinși deputați, vă mulțumesc pentru atenție. Da, mulțumim. Și cu aceștia îi dăm cuvântul doamnei Martina Ivanova în calitate de raportor. Mulțumesc mult, doamnă președintă. Le mulțumesc reprezentanților comisiei și doamnei comisar că e alături de noi și că a răspuns întrebărilor noastre și a fost atât de deschisă la întrebările care au fost adresate. Îi mulțumesc Ileana Ivanova pentru prezentare și pentru recomandări. Sunt de acord cu ele și vreau să mai adaug și eu niște elemente. Aș dori să îi mulțumesc doamnei Gresle. Cred că e o idee foarte bună că dumnea ei îmi deschide aceste reuniuni și colegilor din comisiile specifice. E foarte bine pentru mine, care vin din Comisia pentru Ocupare și Comisia Cont, să văd chestiunile din ambele perspective, așa că apreciez foarte mult acest fapt pe scurt, dar uh, o introducere scurtă, dar și logică, iar apoi voi avea niște întrebări concrete. Sprijinul activităților din politica socială și sursele comune europene. Fac parte dintr-un spirit european, fac parte din modelul social european. Dar Politicile sociale țin de competența statelor membre, însă cu toate acestea lucrurile stau așa. Politica socială în Uniunea Europeană se axează pe un scop comun. Acesta s-a schimbat între timp. Problemele sociale pot fi rezolvate doar în strânsă legătură cu piața muncii și intervin aici și niște provocări economice mai generale. Modelul pentru niște soluții durabile la problemele sociale consistă pentru mine în următoarele. Piața muncii trebuie să fie mai deschisă și mai funcțională. Vorbim de flexibilitate, deschidere, vorbim de educație, relații mai strânse între sistemele de educație și nevoia de practică, conexiunea între mediul de afaceri și instituții. Această abordare cred că ne permite tuturor să măsurăm efectele unei asemenea, asemenea politici mai bine și să evaluăm care sunt rezultatele acesteia, să înțelegem mai bine indicatorii. Potrivit datelor pe care le avem, proiectele orientate pe domeniul social în Uniunea Europeană devin mai eficiente. Rata de eroare este mai mică decât media europeană și acest fapt mă bucură însă cel mai important pentru mine e impactul final. Uniunea Europeană încă riscă o rată de șomaș foarte ridicată, mai ales în cadrul tinerilor. Există regiuni care au mari probleme și locuri în care diferențele sunt foarte mari între regiuni. Cred că acestea sunt probleme comune, așa că haideți să le analizăm și să le soluționăm împreună, să vorbim despre ele într-un mod rațional astăzi. Care sunt cele patru chestiuni cheie pe care le văd? conexiunea problemelor sociale cu piața de muncă și problemele generale economice. Apoi, o distinție între problemele sociale pe piața de muncă și problemele sociale ca atare, de exemplu, dizabilități. Pentru prima parte de probleme sociale determinate de piața muncii și eșecurile de acolo, aici se caută totdeauna niște soluții complexe, să se rezolve prin reorientarea sistemelor de educație pe piața de muncii, pe piața de muncă și așa mai departe. Efectele și rezultatele trebuie să fie măsurate în termen de indicatori economici. Pe de altă parte, proiectele sociale Um, axate pe partea neproductivă a populației, se orientează pe calitatea serviciului. Nu există un, niciun fel de indicator economic. Al treilea punct. Distribuția statală a fondurilor europene prin intermediul Uniunii. Pentru mine e foarte bizar pentru că de obicei statele membre mai dezvoltate sunt cele care absorb un volum mai mare de proiecte orientate pe domeniul social, acele așa numite programe soft. Asta în comparație cu cele mai puțin dezvoltate. Nu vorbim de un fel de paradox? Așa că discuția pentru mine e pe două țeluri importante. Primul cel e acela de a răspunde corect la problemele sociale, iar al doilea, fondurile europene să fie alocate cât mai eficient posibil. Voi trece acum la întrebări foarte concrete. Acestea au fost niște observații generale, pentru că probabil eu văd acest capitol din punct de vedere al ocupării forței de muncă. Întrebările mele sunt următoarele. Aș dori să Întreb de ce Emplăm despre activitățile care trebuie făcute astfel încât să ajungem la obiectivele propuse în EU 2020. Vreau să întreb în ce fel de domenii putem fi mai eficienți astfel încât să ducem la îndeplinire obiectivele UE 2020. Garanțiile pentru tineri și inițiativele pentru tineri, le considerați pe acestea ca reprezentând un succes? Sunt niște programe foarte dragi mie și de aceea vă întreb tocmai despre acestea, cele legate de tineri și inițiativa pentru tineri. Apoi, legat de greșeli, erori. Direcția Generală Emplu a făcut multe în ceea ce privește corecțiile financiare în statele membre în ultimii ani. Există trei state, le-ați numit și ne dorim să se treacă acum de la corectarea erorilor la evitarea lor. Cum de situația din aceste trei state membre e atât de dificilă? Apoi, rata de absorpție. Fondul Social European, rata legată de, aceast, de acesta, e Um, destul de slabă în țări precum România, Slovacia. Avem lista în răspunsurile dumneavoastră scrise, lista cu ratele de absorpție. Vreau să întreb de ce diferă atât de mult ratele de absorpție în funcție de statele membre. Mai aveam și alte întrebări, dar probabil le voi adresa mai târziu pentru că am vrut să vorbesc în termen general la început și voi trece la întrebări mai specifice. Oricum, mă bucur foarte mult că pot să iau parte la această discuție și cred că puteți folosi cunoștințele mele de la ocupare aici, iar la ocupare se poate folosi experiența mea bugetară. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult și noi sperăm la fel. Doamnă comisar, aveți cuvântul. Yeah, da. ok. Um, yeah, thank you, Chair. I... Mulțumesc, doamnă președintă. Am să răspund în olandeză pentru că avem interpretare, așa că am să utilizez aceste servicii pentru că îmi aduc aminte și acum cât de bine interpretau. Și cred că e bine să utilizăm resursele noastre așa bine. <laughs> Uh, so, uh, Madame rapporteur, on your, uh, on your questions, uh, op, uh, op uw vragen. Uh, ik, heel belangrijke vragen, uh, gekoppeld aan het beleid. Deci pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră, întrebarea esențială, ehm, prima întrebare, era cum să ne asigurăm că, ținând cont de fondurile pe care le avem la dispoziție, putem atinge mai bine obiectivele strategiei Europa 2020, cum putem uh, avea rezultate mai bune, în special uh, privind fondurile pe care le avem la dispoziție. Cred că putem da un nou având strategiei Europa 2020. Întotdeauna am fost critici aici la Parlament față de această strategie și în cadrul semestrului se spune că nu avem destule mijloace necesare pentru a atinge obiectivele strategiei Europa 2020. Și lucrurile stau și mai prost dacă vorbim despre datoriile și deficitele statelor membre, dar cred că și aici avem încă mijloace disponibile. Dacă analizăm care sunt obiectivele Europa 2020, am avea ocuparea, rata de activitate, asta au legătură cu Fondul Social European, șomajul în rândul tinerilor, aceasta este o parte specifică care ține totuși de șomaj și, pe de altă parte, am făcut multe investiții, nu doar în posibilitatea de a ajuta pe tineri așa în mod general, ci și pentru a ne asigura că acei tineri care nu sunt în proces de formare sau educațional să poată beneficia de pe urma acestor inițiative. Am oferit stimulente financiare de exemplu, prin inițiativa pentru ocuparea tinerilor și există și un alt obiectiv care are o legătură directă cu tinerii în Europa 2020 și anume evitarea abandonului școlar pentru a asigura diplomele necesare pentru acești tineri. Toate aceste obiective le putem atinge prin utilizarea eficientă a resurselor noastre. Trebuie luptat de asemenea și împotriva sărăciei, care este un alt obiectiv și deși am um, acordat o deosebită atenție acestui obiectiv, am cerut și statelor membre să intervină. Din păcate însă trebuie să recunosc că fondurile care sunt la dispoziție sunt utilizate, dar rezultatele nu sunt bune. În loc să avem 20 uh, de milioane de oameni uh, care să nu mai fie săraci, avem uh, din potrivă și mai mulți șomeri. Deci um, am trecut printr-o criză economică care a făcut ca foarte mulți să treacă dincolo de pragul sărăciei, să devină șomeri. Situația știm că a fost dificilă, însă trebuie să ne centrăm din nou atenția pe acest obiectiv și cred că am fi putut evita uh, unele dintre probleme. Iată de ce eu una Salut faptul că în noua perioadă de programare 2014-2020 se pune și mai clar accentul pe obiectivele prioritare pentru statele membre, astfel încât acestea să acorde prioritate obiectivelor care au fost stabilite în recomandările pe țară obiectivele care sunt incluse în programele naționale în cadrul strategiei Europa 2020. Pe de altă parte, în cadrul garanției pentru tineri avem un nou instrument disponibil pentru tineri și vom cere statele, statelor membre să uh, ofere această garanție pentru tineri, să-și facă datoria, dar iată avem în sfârșit un instrument care poate să susțină statele membre. Și cred că dacă vorbim despre obiectivele acestei strategii Europa 2020, cred că prin fondurile noastre ne-am putut aduce contribuția la atingerea obiectivelor și programele care au fost concepute subliniază elementele pozitive și obiectivul final este acela de a ajunge la rezultate bune și de a ajuta statele membre să le atingă. În ceea ce privește rata de eroare, există decalaje între statele membre, însă dacă analizăm situația din punct de vedere global, și este un lucru pe care doamna Ivanova l-a prezentat deja, ne dăm seama că rata erorii este una rezonabilă. Pentru anul 2012 rata erorii a scăzut față de 2012, deci pe ansamblu, dacă analizăm cifrele în sine, cred că rezultatele nu sunt prea proaste și, bineînțeles, eu sunt nouă aici, nu, aceasta nu este o scuză, dar vom încerca să vedem ce se întâmplă cu sistemul de gestiune partajată, fondul social european a avut rezultate bune și știm foarte bine acest lucru. Doamna Ivanova s-a referit și dânsa la acest fond, iar în ceea ce privește gestiunea în comun, prima verificare, primul control trebuie făcut la nivelul statelor membre și știm că 41% din aceste erori ar fi trebuit fi descoperite în acest prim nivel de control. Și dacă aceasta nu se întâmplă, atunci erorile le regăsim noi, ajung la noi și de aceea ar trebui ca împreună să rezolvăm această problemă, pentru că dacă cursa de conturi realizează o radiografie, să zicem, la un moment X, nu putem nega rata de eroare pe care o avem noi. Însă, așa cum spunea doamna Ivanova, dacă eliminăm acele erori care ar fi trebuit să fie descoperite deja la nivelul statelor membre, am ajunge la o rată mai scăzută de 1,8. Deci, cred că rezultatul ar fi destul de bun. Bineînțeles, nu ne putem susține doar pe acest uh, rezultat, pentru că situația trebuie îmbunătățită și trebuie scăzută și mai mult rata erorii. Vă spuneam că 41% din erori ar trebui identificate la primul nivel de control al statelor membre și aceasta motivează și mai mult um, echipele noastre de lucru pentru că trebuie să ne asigurăm că descoperim la timp acolo unde au apărut greșeli și să avem și o acțiune de prevenire. Am făcut multe eforturi, s-au făcut investiții la nivelul resurselor umane, tocmai pentru a ajuta statele membre să gestioneze lucrurile așa cum trebuie, să fie o bună gestiune financiară și statele membre sunt ajutate pe mai multe căi. Se organizează seminare, se primește o susținere pe măsura nevoilor, astfel încât acestea să identifice frauda și să aibă sisteme de audit mai bune, să lucreze în mod preventiv și să elimine pe cât posibil erorile existente. Cred deci că s-au făcut multe eforturi, eforturi care trebuie continuate, bineînțeles, dar putem fi mândri pentru că în programul din 2014 rezultatele au fost mai bune la nivelul indicatorilor. Și acum a existat o întrebare referitoare la capacitatea de absorție, care este foarte diferită de la un stat membru la altul. Și aici a trebuit să um, îi întreb pe colegii care se află aici alături de mine. În unele state membre am observat că există dificultăți um, cu realizarea controalelor, a verificărilor. Aceasta ține de sistemul lor constituțional și mă gândesc aici la cazul Spaniei, unde regiunile au uh, competență autonomică deosebit de mare, deci există probleme în anumite regiuni și nu în altele probleme care sunt uh, descoperite prea târziu la nivel central și în alte state Există probleme de absorție pentru că există un deficit de capacitate administrativă. Acest lucru se observă în special în marile state sau în acele um, state unde nevoile sunt foarte mari pentru că există un șomaj în rândul tinerilor, de exemplu, foarte ridicat. Deci, analiza trebuie făcută pentru fiecare caz în parte, pentru a ajuta fiecare stat membru prin seminare, printr-o susținere adecvată și pentru a le oferi ocazia să aibă un schimb de informații, un schimb de bune practici pentru a oferi o susținere țărilor care au cea mai mare nevoie de, de ea și la nivelul cel mai înalt. Iată, doamnă președintă, sper să fi răspuns la întrebările care mi-au fost adresate. Da, vă mulțumim, vă mulțumim și că ați răspuns în scris la întrebările noastre, doamnă comisar. Îl avem pe domnul Vali pe ordinea de zi acum. Vă rog. Sì, grazie Presidente. Ei, grazie la comisaria per essere qui. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și comisiei. Îmi cer scuze că stau cu spatele la dumneavoastră, dar nu pot altfel pentru că nu aș mai vorbi la un microfon. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați răspuns la întrebările pe care le-am inclus în chestionar. Așa cum ați uh, subliniat și dumneavoastră, Fondul Social European este deosebit de important, însă, din păcate, măsurile de austeritate uh, au afectat foarte mult uh, Uniunea Europeană și cred că sunt necesare stimulente pentru a genera locuri de muncă în statele membre. Cred că aceasta se va face în special uh, prin finanțare din uh, FSE, de aceea există așteptări foarte mari în acest sens. Aș vrea să vă adresez următoarea întrebare. Comisia aș, uh, își propune să evalueze performanța, să evalueze rentabilitatea investițiilor, numărul de locuri de muncă generate în urma investițiilor Ați făcut asta uh, la nivel uh, politic, economic? Au făcut statele membre acest lucru uh, la nivel individual sau colectiv? Cred că ar fi util să vedem dacă Fondul Social European um, generează valoare adăugată. Este foarte bine să avem cifre ca să ne susținem afirmațiile. Am mai pus o întrebare în scris referitoare la Italia. Multe zone, în special din sudul Italiei, nu pot folosi fondurile în mod eficient. Cred că este necesară o îmbunătățire a competențelor personalului administrativ implicat în activitățile de formare profesională. Cred că funcționarii publici uh, din sudul Italiei ar trebui să fie instruiți. Evident, cursurile de instruire trebuie adaptate și aliniate la cerințe. Există unele cazuri specifice în care au existat dificultăți pentru că trainingurile nu erau uh, adaptate. Sigur că și opinia publică este foarte vehementă atunci când lucrurile nu merg bine, dacă nu se face o auditare corespunzătoare a cheltuielilor. Oricum aș aprecia ca Comisia să facă mai mult acest lucru și mă întrebam dacă intenționați să introduceți măsuri specifice să-i trageți la răspundere pe cei care n-au folosit banii corespunzător, pe cei care au comis fraude. Ce va face Comisia pentru a-i trage la răspundere pe vinovați? Oamenii din Italia sunt îngrijorați pentru că există 47 de cazuri uh, de uh, fraude suspectate cu fonduri europene, dar s-ar putea să fie numai vârful icebergului. Și mai am o altă întrebare pentru dumneavoastră. Și anume fondul de garanție pentru tineri. Aș vrea să ne concentrăm mai mult pe acest subiect. Tinerii din uh, Italia sunt foarte încântați. Cred că este un principiu foarte interesant, însă au existat abuzuri în ceea ce privește utilizarea fondurilor acest uh, fond uh, este foarte important. Șomajul este foarte mare în uh, sudul Italiei și de aceea tinerii au încredere și își pun toate speranțele. Însă au senzația că banii sunt deturnați fondi, către alte zone de cheltuieli. Cred că banii ar trebui să fie utilizați mai bine și aceasta ar contribui la rezultate foarte bune pentru oamenii din sudul Italiei. Deci, vreau să știu care sunt instrumentele de evaluare pe care le aveți la îndemână. Mulțumesc. Ähm, de acum timpul ne presează, așa că vom avea câte două minute. Doamnă comisar, vă rog să răspundeți. Mulțumesc. Mulțumesc, Mulțumesc doamnă președinte. Mi s-au adresat foarte multe întrebări acum din partea domnului Vali. Ocupare și întoarcerea la investiții. Este una dintre cele mai importante întrebări pe care ni le punem. Ce putem face astfel încât să fie redus șomajul, să fie crescută productivitatea, mai mulți oameni să aibă locuri de muncă. Acesta este punctul pe care ne concentrăm. Ce am făcut în perioada recentă? Nu e ușor de analizat ce am făcut în ceea ce privește cifrele legate de șomaj și asta mai ales din cauza crizei economice. Fondul Social European și ce s-a făcut prin intermediul lui ne-a ajutat să evităm unele dintre cele mai grave consecințe ale crizei. Am dat dovadă de o, dovadă de o flexibilitate foarte mare, am reconcentrat programele astfel încât să adresăm și șomajul pe, tim- pe termen lung și șomajul în cadrul tinerilor. Dacă analizăm rezultatele și cifrele pe care le avem pentru 2007-2012, nu avem încă cifrele pentru anul 2013, însă pe perioada pe care o menționam putem putem vedea că în PSE a pus la dispoziție finanțare, astfel încât peste 90 de milioane de cetățeni europeni au putut să își îmbunătățească poziția pe piața muncii. Au primit șanse mai bune de a obține un loc de muncă. Puteau să se folosească de agenții care să le găsească un loc de muncă, să își îmbunătățească abilitățile, să aibă acces la posibili angajatori. 90 de milioane e o performanță bună. Acești oameni au primit ajutor astfel încât să primească un loc de muncă, 3,3 milioane au loc de muncă. Deci avem dovezi că pe timp de recesiune Fondul Social European face ceea ce trebuie și e un rezultat bun Există o jumătate de milion de companii de tip startup care au fost finanțate prin Fondul Social European. Vorbim de oameni care nu aveau un loc de muncă înainte, dar au reușit să-și creeze singur un loc de muncă rata de absorpție. Există disparități foarte mari, într-adevăr. Există anumite locuri unde aceasta nu e suficientă, ați menționat câteva dintre ele și și colegii mei au menționat o parte din statele membre care și ele la rândul lor încearcă să facă ceva pentru a îmbunătăți rata absorpției. E esențial să facem acest lucru și depunem și eforturi. E important să exploatăm toate cunoștințele pe care le avem, să știm exact ce se întâmplă pe teren, să fim familiar cu procedurile administrative, astfel încât și acestea să poată să fie îmbunătățite frauda. Da, există cazuri de abuz, din păcate așa e situația, câteodată banii nu ajung la destinație. Tot ce pot să spun și să repet de fapt e că toleranța noastră în ceea ce privește frauda e zero. Zero. Deloc în orice cazuri avem bănuieli, acestea ajung imediat la Olaf. Dacă ne uităm la ultimii doi ani, jumătate din cazurile pe care le-am trimis la Olaf au fost mai departe anchetate, iar cealaltă jumătate au fost îndosariate. Însă simțim că există efecte. Am identificat cazuri în care suspectam că există fraude Facem ceea ce trebuie să facem și specialiștii de la OLAF intervin atunci când le cerem. Ne-au sprijinit foarte bine în întregul demers. Au mai existat și alte cazuri în care banii pur și simplu nu ajung unde ar trebui. Acolo din nou e nevoie de proceduri de gestiune mai bune. La început, când mi-am preluat mandatul, le-am spus unor oameni din Parlamentul European următoarele. Știți câți bani intervin în acest mandat? În primul rând a trebuit să suspend programe, să introduc programe de corecție. Asta a făcut și predecesorul meu. Atunci când sunt probleme, noi reacționăm imediat și ne asigurăm că atât cât ne stă în putință putem face corecții acolo unde sunt necesare. Dacă acestea nu pot fi făcute la timpul potrivit, atunci fondurile sunt suspendate. Dacă nimic nu se face, întregul program este suspendat și, din nou, dacă nici mai departe nu există îmbunătățiri, atunci se recurge la corecții nete. Acest lucru s-a întâmplat și în trecut și anume statele membre sunt cele care au trebuit să returneze banii pentru program. În anii următori, cred că va trebui să ne folosim de aceste corecții nete atunci când ele sunt necesare și să deducem acest procentaj de finanțare care a ajuns la statele membre, dar nu se mai pot recupera. Cred că așa putem cel mai bine să punem presiune asupra statelor membre și asupra administrațiilor locale să pună în aplicare regulile pe care noi le cerem sau să le respecte. Pe mine m-a surprins faptul că serviciile erau atât de severe, însă sunt pentru asemenea proceduri, pentru că Uniunea Europeană e, da, pentru cheltuirea de bani, dar sub anumite condiții și anume să se ajungă la rezultate. Și responsabilitatea e foarte importantă. Ultima întrebare, cred că avea de-a face cu șomajul tinerilor, în mod specific, tinerii șomeri. Yeah. Yeah, youth guarantee and uh... Da, garanțiile pentru tineri și inițiativa pentru tineri. Acționăm în același fel, metodologia e aceeași. DG-ul are aceleași principii. Dacă lucrurile nu merg cum trebuie, atunci plățile sunt suspendate. Și dacă pe termen uh, lung nu se fac corecțiile necesare, atunci devenim și mai severi, iar până la urmă pur și simplu închidem programul. În ceea ce privește garanția pentru tineri, fondurile există sub FSE și acestea vor continua să existe până în 2015. E o linie specială în uh, proiectele noastre pentru garanția pentru tineri și crearea de locuri de muncă pentru tineri. Rata de absorție, în mod surprinzător, nu e cum ar trebui. Statele membre ne-au spus de la început, există un număr de state membre în care există o nevoie uriașă de ajutor, cer ajutor, însă au nevoie de bani astfel încât să implementeze programele. Ce încercăm noi să facem acum în comisie, nu am luat o decizie finală, însă verificăm să vedem dacă este posibil să fie crescută rata de prefinanțare. Deci să încercăm să venim în întâmpinarea implementării programelor. Contabilitatea, procedurile de audit vor rămâne la fel, însă investițiile vor fi avansate. Există foarte mulți tineri șomeri și de aceea simțim că ar fi mai ușor să existe această prefinanțare pentru 2013 și 2015. Dacă nu, statele membre nu vor avea banii necesari pentru implementarea programelor, iar rezultatul va fi că un număr și mai mare de tineri va rămâne la o parte. Vom pierde și acești tren, așa că vorbim de o perioadă de 2-3 ani de timp pierdut. Și sper că propunerea mea de prefinanțare în cazul acestui program va trece de comisie în următoarele săptămâni. Sper că va fi aprobată și va face parte din FSE. Mulțumim! Bardas pentru două minute. Eh, vreau de comisar, ik, ik wil terugkomen op het... Mulțumesc foarte mult, doamna comisar. Problema gestiunii în comun se aplică tuturor fondurilor, nu doar la Fondul Social European. Există deja un avantaj, așa cum am văzut în raportul Curții de Conturi, și anume că scorurile sunt cele mai bune cu rata erorii cea mai mică și știm cu toții că este responsabilitatea statelor membre și a administrației din statele membre. La întrebarea 28 se întreabă în ce măsură administrația din statele membre este constrânsă să-și asume responsabilitatea. La negocierile între doamna președintă și serviciile competente am văzut ce s-a întâmplat cu declarația de gestiune și Parlamentul a cerut în toate aceste exerciții de descărcare de gestiune să existe un angajament la nivel național de natură politică, astfel încât aceia care sunt responsabili cu bună execuție bugetară să-și asume responsabilitatea. Deocamdată acest lucru se face doar în mod voluntar, avem patru state membre care o fac și e vorba de țări oarecum eurosceptice, Regatul Unit, Danemarca, țările de jos și Suedia. Vreau să vă întreb care este planul dumneavoastră de viitor alături de doamna Crețu și aceasta pentru a ne asigura că mai multe state membre participă la acest sistem, mai mult de cele patru, pentru această declarație națională. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi. Mulțumesc foarte mult, Bart, pentru întrebare și mi-aduc aminte foarte bine care au fost dezbaterile pe care le-am avut în acel moment, pentru că era vorba de negocierile legislative și din câte mi-aduc aminte, alături de domnul Mulder am vorbit cu o serie de state membre, bineînțeles, în special statele membre care aplică acum această declarație de asigurare. Există însă alte state membre care n-au vrut nici măcar să audă așa ceva și s-a vorbit și despre o reglementare pentru statele membre, dar până la urmă nu s-a ajuns acolo, deci nu există o obligație. Eu una sunt uh, o susținătoare a unei astfel de soluții, așa cum a spus și dumneavoastră, pentru că se dorește un angajament luat din partea statelor membre și prima verificare este aceea de a vedea că serviciile de audit funcționează așa cum trebuie. Doar în felul acesta ne putem asigura că povara administrativă este scăzută, pentru că avem un nivel de control serios pe care putem conta. Dacă putem, fi, putem avea încredere în rezultatele pe care le primim de la statele membre, atunci avem și noi de câștigat și beneficiarii proiectelor ar avea și ei de câștigat. De aceea vom continua să ne gândim la această soluție, să uh, Uh, îndrumăm statele membre în acest sens pentru a obține rezultate mai bune, dar după cum știți, este doar o opțiune pentru statele membre și nu le putem obliga să facă nimic la acest nivel. Sper să putem arăta de-a lungul timpului prin intermediul rezultatelor pe care le vom avea în cele patru state membre care fac această declarație de asigurare, sper să demonstrăm că există o diferență foarte clară și că există deci un avantaj clar pentru o astfel de declarație la nivel național. Însă și colegele mele, doamna Georgieva și doamna Crețu, sunt susținătoare ale acestei idei. Mulțumesc, m-am pus și eu pe lista cu vorbitori. Am cinci întrebări. În primul rând, în ceea ce privește datele date de statele membre și fiabilitatea lor. 55% pe care ne putem baza în raportul de activitate, restul date pe care nu ne putem baza, din nou, cifre importante. Dacă mă uit la corecții, atunci la capitalul uh, Bruxelles, aici au fost lăsate la o parte 5% din cele anunțate. E destul de neobișnuit și aș vrea să știu de ce. La Abruzzo, 15,9%, la care s-a renunțat, vreau să întreb din nou de ce, la Rioja, 37,7%, din nou vreau să știu de ce. Da, avem de-a face cu procesele de audit, există și rata aceea fixă și vreau să mergem pe recomandarea a doua doamnei de la Curtea de Conturi. E, aceste corecturi cu rată fixă e, sunt ceva ce e necesar. Toscana și Sardinia 25%, cât timp vor mai exista astfel de corecții fixe? Facem, le facem și anul viitor sau vom fi mai conciși în ceea ce privește informațiile pe care le avem? Prima întrebare. A doua întrebare. Care e efectul de pârghie în Fondul Social European? cu ce fel de finanțare, ce fel de finanțare trebuie să pună și statele membre la dispoziție. De exemplu, când vorbim despre continuarea studiilor pentru uh, poliție, profesori și așa mai departe. A treia întrebare, întreruperile și suspendările. Ne-ați spus care este situația actuală, ce fel de întreruperi și suspensii există, însă aș vrea să știu mai multe. Și apoi, în ceea ce privește populația romă și rata șomajului în timp în cadrul tinerilor. Știm că se pun la dispoziție mijloace atât pentru populația romă cât și pentru tineri. Iar apoi, la 6.4, Uniunea Europeană e cea care plătește mai mult decât statele membre intervine aici problema salariilor în România. Există studii și la întrebarea 33 n-am înțeles răspunsul prea bine. Vorbim de un studiu, vorbim de mai multe studii și dacă da, cum merg lucrurile mai departe? Pentru că aceste creșteri salariale, mai ales în ceea ce privește cele din Uniunea Europeană, continuă. Mulțumesc! Uh, wat de betrouwbaarheid betreft, uh, mevrouw Gressle. Uh în ceea ce privește fiabilitatea cifrelor. Mi-ați dat chiar dumneavoastră cifrele, așa că le cunoașteți ce facem cu ele. Știm că ceea ce primim de la statele membre nu e ceva pe ce ne putem baza în totalitate, totdeauna, și de aceea încercăm să le verificăm și să ne asigurăm că acestea corespund realității pe cât e posibil. Nu ne bazăm doar pe cifrele din partea statelor membre, ar fi riscant, analizăm cifrele, analizăm contextul, facem o verificare, apoi facem un audit suplimentar să vedem care sunt factorii de risc, dacă identificăm astfel de factori, suntem și mai atenți, cerem informații suplimentare din partea statelor membre, ne facem propria muncă de audit și apoi trimitem o misiune în statul respectiv care să verifice pe teren situația. Bineînțeles că ar fi mai bine dacă am avea responsabilități comune, așa cum există gestiune comună și statele membre și-ar asuma un grad mai ridicat de responsabilitate, la fel ca în cazul gestionării. Noi încercăm să oferim sprijinul pe care putem oferi dacă există lipsă de cunoștințe, de formare, încercăm să corectăm acest lucru, încercăm să organizăm seminarii în acest scop. Încercăm să contracărăm orice efecte negative care există, însă dacă e nevoie de sancțiuni, atunci le impunem. Dacă există prea multe erori, așa cum v-am spus, întrerupem sau suspendăm programele. Dacă corecțiile nu sunt introduse așa cum trebuie, atunci luăm acțiuni ferme. Dacă vor exista corecții anul viitor, da, însă trebuie să mă consult cu colegii mei pentru detalii. Cred că altcineva ar putea să facă comentarii mai aprofundate pe această chestiune. Într-un moment voi verifica și voi da un răspuns. Cât despre plus valoare, în ceea ce privește cheltuielile la nivel european, știm dacă generăm valoare adăugată prin cheltuielile pe care le facem, știm dacă ar fi mai eficient să folosim altfel banii, nu am procentaje, nu am cifre, îmi pare rău, putem răspunde cândva mai târziu la această întrebare, când vom avea informațiile. Pur și simplu nu am astfel de date acum pentru a vă da detalii. pot să spun că există fonduri care sunt cofinanțate prin intermediul Fondului Social European însă de multe ori în uh, domenii de politică care țin de responsabilitatea statelor membre. Toate statele membre s-au confruntat cu probleme bugetare, unele au reușit să pună în aplicare programe esențiale mai bine decât altele. În anumite cazuri, când există recomandări specifice pe țară care indică faptul că, într-adevăr, statele membre au făcut câte ceva sub Europa 2020, da, aici vom face acțiuni, însă dacă și-au luat angajamente în contextul Europa 2020, dar le lipsesc fonduri pentru un program bun, atunci nu vom reacționa chiar atât de sever întreruperi și suspendări pentru anul 2013. Există 11 11 programe operaționale care au fost parțial sau suspendate în întregime. 30. 25 dintre ele au fost întrerupte. Cel puțin plățile cerute au fost întrerupte. Suma totală de bani este de 347,8 milioane de euro. În 2013, nouă programe operaționale au fost complet sau parțial suspendate și 30 de programe au fost întrerupte și iar plățile au fost întrerupte pentru aceste 30 de programe. Aceste 30 de întreruperi reprezintă 1,39 milioane de euro, miliarde de euro. Cam așa arată situația cu întreruperea și suspendarea fondurilor, apoi cetățenii de etnie romă, ce putem spune despre acestea, avem informații în ceea ce privește eficacitatea programelor care îi au în centru pe populația romă. Până în 2013, cam 10 milioane de euro au fost alocate pentru integrarea cetățenilor de etnie romă, de celor excluși din societate. De fapt, îi includem aici și pe cei de etnie romă, însă nu pot să spun exact cât din acești bani au ajuns exact la populația de etnie romă. Știm că sunt o parte dezavantajată a populației, însă nu știm exact care parte din acești bani a ajuns la ei și nu la alte grupuri. Ar trebui să avem un fel de ierarhizare pe criterii etnice și multe țări nu doresc să facă acest lucru din motive pe care le înțelegem cu toții. Unii ne, nu au informații, alții nu ne-o dau, deci e destul de dificil. Însă o mare parte din banii noștri merg spre aceste grupuri vulnerabile și cei de etnie romă fac parte dintre ele. am căzut de acord asupra faptului că există o sumă de bani disponibilă sub uh, FSE, cam 20% din fonduri vor merge spre grupurile vulnerabile, ne vom axa pe incluziune socială și sperăm că o parte din comunitățile rome vor beneficia de ei. Știm că au probleme cu abandonul școlar, sistemele de educație, piața de muncă, accesul la sănătate, tot felul de asemenea probleme. Avem o strategie pentru cetățenii de etnie romă, asupra care am căzut de acord Așa că vă spuneam, 20% minim, poate să va ajunge chiar la 23% în termen real până la urmă, bani care să ajungă la grupurile cele mai vulnerabile în perioada următoare. Și sperăm că lucrurile vor fi îmbunătățite și că ne axăm suficient pe cetățenii de etnie romă. Apoi, în ceea ce privește acea rată fixă, ei voi da cuvântul colegului meu, dacă îmi permiteți. Mulțumesc, doamnă comisar. Doar să completez cele spuse de doamna comisar. În ceea ce privește ratele fixe, folosim asemenea corecții cu rată fixă, doar că nu putem cuantifica exact eroarea în cauză. Încercăm să reducem și să limităm numărul de astfel de cazuri acele cazuri în care e imposibil să cuantificăm foarte clar eroarea. Un caz tipic e următorul, unde există o chestiune sistemică, de exemplu, funcționarea autorității de audit sau de gestiune în statul membru în cauză. Vă voi da un exemplu. România e un exemplu unde singura caz a fost, singurul, singura soluție a fost să folosim o asemenea corecție curată fixă. Mulțumesc! În ceea ce privește întrebarea 33, salariile din România. Da, dacă ne trimiteți în scris răspunsurile, e suficient. Domnul Piper are cuvântul două minute. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă comisar. Sunt uh, foarte impresionat de cât de detaliat ne-ați răspuns pe anumite teme într-un timp atât de scurt. Uh, cu toate acestea, în această comisie avem întrebări care nu sunt totdeauna foarte plăcute și am și asemenea întrebări. Ne-ați spus despre 90 de milioane de oameni care au primit sprijin în ceea ce privește educația, garanția pentru tineri. Ce fel de sprijin? Cursuri care durează 5 săptămâni, după care tinerii sunt din nou șomeri? Nu e mai degrabă un foc de paie, ceea ce facem noi cu banii aceștia europeni? Sau se folosesc banii aceștia pentru a schimba structurile, astfel încât uh, educația să fie mai mult implicată pe piață și să nu depindă doar de instituțiile de stat? Aceasta ar fi prima întrebare. O a doua întrebare are de a face cu faptul că 41% din cazurile de eroare pe care le puteau identifica statele membre însele. Ați spus uh, mândră că aici uh, se află rata la 1,8 în comisie. Însă, cea care protejează tratatele e comisia. Ea e responsabilă pentru aceste cifre și trebuie să se asigure că totul merge bine în statele membre. Apoi ne-am aruncat o privire spre viitor cum corecturile nete, cu mecanismul financiar și ne-ați spus că această rată erorii va continua să scadă. Însă, din nou, comisia este cea care nu își asumă responsabilitatea în mod direct pentru ceea ce se întâmplă în statele membre. Noi, în Parlamentul European, am cerut de mai multe ori că e nevoie și de un control propriu în statele membre și să nu ne bazăm doar pe datele furnizate de statele membre, cel puțin în acele state membre în care tot timpul există probleme. Poate ne mai spuneți câte ceva în acest sens. Și apoi, pentru că doamna Iala Zender se află aici, doamnă Zender, numai pentru dumneavoastră am o întrebare pentru o situație specială din Germania. E clar că în Germania sistemul de gestiune nu funcționează cum trebuie, mai ales în Thüringen. Ne puteți spune câte ceva pentru că mă interesează foarte mult și pe colega Sender cu atât mai mult. Doamnă comisar. Mulțumesc foarte mult, Domnule Piper, vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase pe care mi le-ați adresat. Eu uh, mă beneficiez de un sprijin foarte bun în comisie, am un director general fantastic, uh, personal excelent și ei îmi pun la dispoziție toate informațiile de care am nevoie, însă mai am foarte multe de învățat, mult mai multe decât am învățat deja până acum. Este o sarcină enormă, dar oricum vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele apreciative. Pe de altă parte, nu cred că există întrebări uh, incomode. Eu am venit aici pentru un schimb de opinii onest, uh, pentru că scopul comun al tuturor este ca banii europeni să fie cheltuiți în mod optim. Trebuie să depistăm orice urmă de fraudă, orice inexactitate, pentru că Uh, până la urmă uh, vorbim despre bani care ar trebui cheltuiți în mod eficient în beneficiul tuturor și uh, cred că este bine să tragem cu toții în aceeași direcție. Trebuie să ne sprijinim unii pe ceilalți pentru că împreună suntem mai puternici. De aceea, din, în ceea ce mă privește, nu există întrebări incomode. Este bine să fim deschiși unii cu ceilalți. Acum uh, vorbeați uh, despre uh, faptul că 90 de milioane de oameni beneficiază de acest sprijin. Acum, dacă este vorba despre locuri de muncă pe termen lung sau locuri de muncă în sectorul public sau în sectorul privat, este un punct foarte pertinent pe care l-ați menționat. Noi am încercat să vedem exact care sunt rezultatele, însă știm că utilizarea banilor uh, în mod eficient din Fondul Social European uh, este un instrument foarte bun. Avem nevoie de locuri de muncă și de locuri de muncă durabile și de aceea, în acest sens, uh, vom lansa programe de investiții. Este un, un bun punct de pornire, însă este doar un început și vom încerca să valorificăm capitalul privat care va fi investit în economie. Sperăm că oamenii vor îndrăzni să investească în economie. Vom oferi garanții, vom oferi um, uh, măsuri asigurătorii, astfel încât uh, să se poată crea locuri de muncă. Noi avem acest angajament să creăm locuri de muncă și vom încerca în acest sens să sprijinim foarte mult educația și formarea profesională și centrele care contribuie la crearea locurilor de muncă Uh, chiar dacă există uh, locuri de muncă într-o țară vecină, acestea ar trebui să fie disponibile. Vor fi foarte mulți bani, uh, nu doar din surse publice, ci sperăm și din surse private. Sperăm că investitorii vor fi încurajați să investească, sperăm că va exista un entuziasm proaspăt, renoit pentru investiții, în special investiții productive productive pentru toate părțile implicate, atât pentru investitori, cât și pentru cei care beneficiază indirect de crearea de locuri de muncă. Așadar, este o politică cuprinzătoare și cred că Comisia a făcut pași uh, importanți înainte. Uh, vă spuneam că ar fi putut fi prevenite foarte multe erori dacă statele membre ar fi făcut audituri mai eficiente într-o primă linie. Așa este și știu că serviciile mele fac uh, eforturi uriașe pentru a identifica și preveni frauda dar, uh, într-adevăr, dacă vorbim despre o gestionare sau o gestiune uh, partajată, avem cu toții o răspundere pentru cheltuirea banilor. Cred însă că la nivelul statelor membre există loc de mai bine. Nu vreau acum să uh, pun toată povara pe umerii statelor membre. Vă spun acest lucru într-un mod uh, prietenos. Uh, trebuie să facem um, aceste lucruri pentru a contribui la construirea de capacități și pentru dezvoltarea de bune practici. Vă spuneam uh, că trebuie de asemenea să îmbunătățim capacitatea de absorpție și trebuie să facem asta într-un spirit de prietenie. Evident, vom continua și acțiunile de audit la fața locului pentru a ne asigura că banii sunt utilizați corespunzător, dar dacă aceste măsuri nu funcționează, ne vom duce la fața locului și ne vom face temele. Și vom face asta uh, chiar dacă nu ne place, pentru că statele membre care nu își respectă obligațiile trebuie să uh, fie trase la răspundere vom uh, avea o abordare corectă și vom insista pe o auditare corespunzătoare, astfel încât banii să fie investiți corespunzător, altfel vor fi uh, luați. Și acum uh, vă spuneam de acea rată de eroare de 3,1% și evident facem tot posibilul pentru a reduce această rată de eroare. Și vreau să Uh, vorbesc și despre situația din Germania, despre care vorbeați dumneavoastră. Cred că ar fi mai bine să așteptați câteva zile pentru a vă oferi un răspuns în scris, pentru că nu avem toate datele la dispoziție. Mulțumesc, doamna Ayala Sender. Două minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îi mulțumesc uh, și colegului Piper pentru întrebare. Eu uh, aș fi recunoscătoare să primesc uh, o copie a răspunsului pe care îl veți primi de la comisie cu privire la Turingia. Ar fi bine să primim și noi câteva informații. Acum aș vrea să adresez următoarele întrebări doamnei comisar, căreia, apropo, îi urez și bun venit în comisia noastră nivelul șomajului în rândul tinerilor este îngrozitor și uh, cu atât mai îngrozitoare sunt uh, slăbiciunile din sistem și ratele de eroare. Acum uh, am să pun o întrebare pe care am mai pus-o și înainte. Există niște contradicții foarte mari uh, în sistemul nostru există um, instrucțiuni care au fost emise de Troica, iar din cauza aceasta șomajul în foarte multe țări a crescut foarte mult, inclusiv în țara mea și s-au folosit bani din uh, Fondul Social European pentru a instrui pe acești oameni, însă catastrofa a fost uh, de nereparat. Problema este că regulamentele au fost elaborate în 2006 uh, pentru perioada 2007-2013, dar după aceea a venit criza și 2009-2010 au fost anii cei mai proști. Rata de eroare a fost îngrozitoare din această cauză și uh, am fost instruiți uh, să menținem acest uh, sistem uh, timp de trei ani. Și cu toate acestea, uh, Troica a provocat o situație care a dus la scăderea uh, cheltuielilor uh, uh publice. Trebuie să ne uităm însă și la aspectele care țin de condiționalitate. Noi a trebuit să menținem locuri de muncă, însă au existat situații foarte nefericite. Oricum, nu putem ca o uh, condiționalitate care exista înainte de criză să fie menținută și în perioada de criză. Uh, au existat uh, foarte multe cazuri de persoane care au fost uh, concediate. Știu că comisia a, fost, uh, a avut niște întâlniri și a stabilit niște condiții pentru a utiliza mai bine fondurile, pentru a implementa mai bine proiectele finanțate din aceste fonduri. Însă ceea ce s-a întâmplat a fost că în loc să ajute, s-a ajuns mai degrabă la o creștere a ratei de eroare. Deci ce au făcut serviciile dumneavoastră pentru asta? Apoi uh, aș dori să mă refer la un alt aspect care este natura federală a Spaniei. Și țara dumneavoastră este o țară federală. Uh, noi avem uh, mai multe regiuni care au toate aceleași probleme. Iar ratele de corecție uh, pentru regi o regiune din țara dumneavoastră sunt uh, la fel ca în Valencia și Aragon, în uh, țara mea. Spuneați că este nevoie de acțiuni de formare profesională, mai ales la nivel regional. Aveți exemple în acest sens? Exemple pe care puteți să ni le dați? Uh, din Belgia, care să ilustreze cum putem îmbunătăți lucrurile, pentru că situația este foarte dificilă și acolo. Oricum, în răspunsurile dumneavoastră, vorbiți uh, despre rata de absorpție într-un mod critic. Statele membre au fost uh, forțate, practic, să utilizeze fondurile N plus 1, N plus 2, însă ce putem uh, face uh, pentru a evita aceste probleme de absorție? Doamna comisar, vă rog. Da. Mulțumesc foarte mult, doamna Ayala Sender. Vorbeați despre politicile foarte aspre impuse de Troica, pe de o parte, și de investițiile finanțate din uh, Fondul Social European, pe de altă parte, ca o încercare de a corecta uh, efectele produse de măsurile de austeritate impuse de Troica. ne am uh, făcut niște rapoarte de evaluare pentru a examina modul în care au fost implementate recomandările Troicăi și am văzut că au existat neajunsuri. Evident că peste tot uh, există neajunsuri și orice poate fi îmbunătățit. Dacă o țară este sub un program de asistență, Evident că trebuie făcută o evaluare socială, trebuie, făcut, trebuie să existe și niște mecanisme ex ante cu partenerii sociali pentru a vedea care sunt costurile sociale ale anumitor politici și ale anumitor uh, schimbări de politică. Uh, Sigur că nu putem să dăm toată vina pe Troica. Știu că au existat uh, probleme. Știu că au existat uh, bule în sectorul imobiliar și în sectorul uh, bancar și nu aveam pur și simplu o altă alternativă decât măsurile de austeritate. Deci cred că problemele își au o origine Um, cu mai mult timp în urmă, înaintea măsurilor aplicate de Troica. Deci cred că ar trebui să avem uh, niște măsuri uh, și niște mecanisme ex ante. Evident, uh, ne îndreptăm în, poziția, în direcția cea bună, dar trebuie să luăm în serios exercițiile bugetare. Nu putem să repetăm greșelile din trecut, nu putem să transferăm toată datoria către generațiile viitoare va trebui să fim mai uh, judicioși cu cheltuielile noastre pentru că avem tot mai mulți pensionari și tot mai puțini oameni uh, cu vârstă de muncă. Deci trebuie să strângem uh, în continuare cureaua și să continuăm aceste programe de austeritate. Pe de altă parte, în paralel, trebuie să avem și programe de reformă structurală doen zijn, dat dat ook niet genoeg is, want we krijgen uiteindelijk niet de groei die we willen en wat we missen is de investeringen. Ce s-a întâmplat până acum uh, nu a fost uh, suficient să generăm creșterea de care avem nevoie. O problemă majoră a fost lipsa investițiilor. Unii spun, păi cum să investim dacă nu sunt bani disponibili? De aceea avem planul de investiții, care ar trebui să lanseze investițiile în, uh, din sectorul public și acestea, la rândul lor, vor uh, impulsiona investițiile um, uh, private. Totul uh, cu scopul de a genera locuri de muncă și creștere. Evident, vrem să creăm un cerc virtuos referitor la aspectele sociale. Ei bine, dacă sunt foarte multe investiții, atunci trebuie să se facă investiții uh, proporționale și în oameni, în resurse umane, pentru că oamenii contribuie la competitivitate. Adesea, resursele umane sunt cele mai importante și de aceea trebuie să investim în capitalul uman și în politicile sociale. Trebuie să facem uh, investiții în infrastructură, investiții de tip hard Sigur, uh, perioada cuprinsă între 2006 și momentul actual uh, este o perioadă foarte lungă. Am auzit însă că situația din Spania era și mai mult complicată pentru că uh, se făcea un fel de gold plating Nu știu uh, dacă măsurile erau aplicate la nivel federal sau la nivel regional, dar oricum regulile nu au fost impuse de Europa. Erau reguli care existau deja și care au uh, exacerbat problema. Deci nu a fost vorba de o problemă de condiționalitate este o problemă pe care um, statul spaniol ar fi putut să o gestioneze singur, pentru că era vorba de o problemă de legislație națională. Acum, în ceea ce privește absorpția, știm că aceasta este o chestiune foarte complicată și foarte complexă. Nu putem să amânăm la nesfârșit termenele de plată. Putem să dăm dovadă de oarecare flexibilitate, dar nu putem să fim flexibili la nesfârșit. Trebuie să aplicăm opțiuni de costuri simplificate. Așadar, uh, ar trebui să simplificăm sistemul, ceea ce, în principiu, ar trebui să le permită statelor membre să opereze sistemul într-un mod mai eficient. Ar trebui să existe un uh, sistem bazat pe costuri unitare și sperăm că prin intermediul actelor delegate vom putea să realizăm acest obiectiv. Și sperăm că efectele se vor vedea în toate statele membre. Sigur că există state membre care au o responsabilitate mai mare state care trebuie să se gândească care ar fi cea mai bună formulă de aplicat, dar Comisia Europeană consideră că până în 2017 ar trebui să uh, operăm uh, pe baza a uh, cel puțin 50% costuri uh, simplificate. Acesta ar avea și un efect indirect, și anume reducerea ratei de eroare și o mai bună auditare și implicit o mai bună absorpție. Deci, practic, împușcăm doi iepuri dintr-o dată. Dacă rata de eroare ar fi mai mică, evident ar fi mai mulți bani disponibili pentru că nu am mai fi nevoiți să întrerupem uh, plățile sau să suspendăm programele. De aceea îi încurajez pe deputații uh, din Parlamentul European să încurajeze administrațiile naționale să folosească această opțiune de costuri simplificată. Mulțumesc! Următorul vorbitor e domnul Perinski. Vă rog, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, am o singură întrebare pe care țin să vă adresez. Și aceasta e următoarea. Ați spus că întrebarea pe care ar trebui să ne axăm nu e cât de mult, ci cu ce rezultate. Nu credeți că mai există loc să ne mai punem o întrebare și anume despre ce schimbări de politică e nevoie? Pentru că înainte să gestionăm și să controlăm, trebuie să ne fie foarte clar ce gestionăm și controlăm. Există niște politici care sunt definite așa cum trebuie în acest sens, Chiar dumneavoastră ați vorbit de garanția pentru tineri și că acum analizați um, regulamentele sau condițiile care există în statele membre, astfel încât să fie impulsionată activitatea de care e nevoie, dar nu există o proiectare ca atare pentru a ne atinge scopurile. Directorii generali și structurile din ierarhia dumneavoastră probabil ar trebui să examineze cu un ochi critic toate politicile care există în domeniul social și în ceea ce privește domeniul economic, probabil iar putea să sugereze niște căi prin care poate să existe un plan de investiții pentru Europa la care ați făcut referire și care poate să completeze această noțiune a fondurilor de coeziune care trebuie să fie mai bine integrate în întregul plan, astfel încât acestea să funcționeze mai bine, astfel încât să putem începe să ajungem la ținta din Europa 2020, anume ținta de 75%. În primul dumneavoastră răspuns, eu cred că lucrurile merg în continuare ca până acum și cred că nu există o conștientizare suficientă a faptului că vine revinuirea de la jumătatea termenului în câteva luni sau săptămâni. În mod clar, ținta comisiei e să obțină o schimbare și să nu continue cu starea de fapt existentă. și mă aștept ca dumneavoastră, comisar care are de-a face cu afacerile sociale, mobilitatea forței de muncă, mă aștept să fiți foarte activă în Comisia Europeană, să fiți activă față de colegii dumneavoastră, astfel încât să actualizați designul politic care există și mecanismele. Nu să veniți cu noi fond, fonduri bugetare, nu, trebuie să ne încadrăm în cadrul care există și în restricțiile bugetare existente. Însă în ceea ce privește folosirea fondurilor, eu cred că totul trebuie să, începe, să înceapă cu examinarea a politicilor și mecanismelor existente. Planul de investiții menționează faptul că trebuie să ne axăm pe IMM-uri și pe întreprinderi de mărime medie, astfel încât să fie impulsionată economia reală. Cred că e nevoie de o nouă înțelegere a faptului că acestea trebuie impulsionate și să nu se folosească tot procedurile care există și îmbunătățiri în managementul existent. Mulțumesc. Doamnă comisar, aveți cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult. Aveți dreptate. Trebuie să avem o privire de ansamblu. Nu putem pur și simplu să analizăm perioada care se înche- s-a încheiat în 2013 și să nu tragem nicio concluzie. Da, e nevoie de o revizuire constantă și o evaluare a ceea ce facem, astfel încât să putem să ne îmbunătățim în mod constant regulamentele. Și asta încercăm să facem. Există diferite regulamente în vigoare, ne uităm care e legătura între fonduri și reformele structurale. E un concept care noi sperăm că va îmbunătăți situația. Există condiționalități care impun un anumit grad de, de schimbări structurale și există acestea în recomandările specifice pe țară. Diferitele rapoarte pe care le-am făcut sunt făcute astfel încât să putem face evaluări și planuri pentru statele membre. Va trebui să acordăm o mare atenție acestora astfel încât să existe stabilitate și creștere, obiective de creștere și stabilitate care să intre în planurile de evaluare ale statelor. Să existe niște obiective specifice și niște strategii specifice. Cred că astfel am putea să progresăm. Trebuie să ne asigurăm că se prioritizează și cheltuielile. Da, este loc pentru îmbunătățiri. Însă aceasta este calea de urmat. Sub tratate avem responsabilități grele, trebuie să respectăm cerințele din tratate și să avem o abordare orizontală în politici și programe. Da, cred că așa ceva ne-ar ajuta. Acum, în ceea ce privește șomajul în Uniunea Europa, Europeană, Putem să facem câte ceva, însă politica pieței de muncă e la latitudinea statelor membre și în unele state membre totul e la nivel de regiuni. Așa că noi putem doar să încercăm să creăm o piață internă care să ducă la o creștere a ocupării și la o piață a muncii eficientă. Asta încercăm noi să facem. Există probleme foarte mari în aceste domenii pe care trebuie să le abordăm și trebuie să investim astfel încât să scadă șomajul în cadrul tinerilor, mai ales cel pe termen lung. Așa că inițiativa pentru tineri este o inițiativă foarte bună și e una dintre cele mai importante politici pe care le avem. Această inițiativă are 2,3 miliarde de euro din Fondul Social European și încă 2 milioane uh, preplătite pentru 2 ani, astfel încât să fie pusă în aplicare mai repede. Astfel putem să accelerăm implementarea acestui tip de finanțare. Statele membre ar trebui să obțină beneficii de pe urma acestei, acestui program, însă și statele membre trebuie să genereze reforme structurale astfel încât să ajungă la obiectivele inițiativei pentru tineri. Ideea e ca statele membre să facă reforme structurale astfel încât să îmbunătățească situația de pe piața muncii. În ceea ce privește șomajul pe termen lung, problema este una similară. Jumătate dintre acești eh, șomeri sunt șomeri pe termen lung, nu ne dorim să mai existe un astfel de șomaj. E foarte greu odată ce ai ieșit de pe piața muncii să mai intri. Așa că politica noastră în următoarele luni se va axa pe acest aspect. Ne vom axa și pe abilități, formare. Toate acestea țin de statele membre sau de regiuni, cum vă spuneam, dar noi putem veni cu o plus valoare. Am făcut asta, vom continua să o facem. E din nou o prioritate pentru noi în programul de muncă pentru următoarele luni. Mobilitatea pe piața de muncă, unii au o problemă foarte mare în acest sens, de aceea vom prezenta un program privind mobilitatea în a doua jumătate a anului. Vor exista acolo multe date și cifre. astfel încât să vedem ce rezultă în urma politicilor în ceea ce privește fluxul de lucrători dintr-o țară în alta, ne dorim să eliminăm obstacolele, să ne asigurăm că nu există niciun abuz pe regulile existente și sperăm că putem implementa toate aceste inițiative și astfel încât să fie ocupate cele 2 milioane de locuri de muncă disponibile în Europa. Dacă oamenii sunt dispuși să călătorească în alte state, să fie mai flexibil și acest lucru îi poate ajuta pe angajatorii care nu au destui angajați calificați și care ar putea obține din alte părți, dacă oamenii sunt dispuși să călătorească. Vă mulțumesc foarte mult! Cred că înțelegeți că am un program foarte încărcat biroul meu e plin de sarcini pe care trebuie să le îndeplinesc, dar e clar că avem foarte multă energie, ne-am luat angajamente și programul nostru pe termen lung demonstrează acestea. Mulțumesc, doamnă comisar. E bine când există oameni noi pe posturi și vin cu un, un nou suflu. Acum domnul Vogan are cuvântul. Uh, thank you, Chair. Can I also... Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc uh, și doamnei comisar și doamnei Ivanova pentru prezentările de astăzi. Am o întrebare legată de Fondul Social European, însă înainte de a adresa această întrebare vreau să spun câte ceva despre inițiativa pentru angajare în cadrul tinerilor. E o inițiativă foarte importantă pentru noi. Alții au spus că există discrepanțe între statele membre, acest lucru e evident diferite state membre au cerut diferite sume de bani, bani au fost um, folosiți în diferite feluri, pe scheme diferite. De aceea e foarte important să monitorizăm ce se întâmplă în fiecare stat membru și e important, cred, și pentru Curtea de Conturi. E o chestiune foarte importantă cu toții am spus că rata șomajului în cadrul tinerilor în Europa e inacceptabilă. Este cel mai mare scandal al timpurilor noastre. Dacă există fonduri disponibile, disponibile statelor membre, atunci acestea trebuie să le folosească eficient și de aceea vă încurajez să supravegheați situația din toate statele membre. În ceea ce privește Fondul Social European, în ultimii ani am avut mai multe rapoarte speciale din partea curții pe acest fond social european. Se încerca să se măsoară eficacitatea acestui fond, a cheltuierilor în ceea ce privește vârstnicii, femeile, tinerii, minoritățile etnice. Cu fiecare ocazie, răspunsul e următorul. E foarte dificil de măsurat eficacitatea acestor cheltuieli de sub uh, fondul social european pe această categorie de oameni. Așa că întrebarea mea e următoarea există, vreo cale de a măsura dacă e eficientă alocarea fondurilor pe aceste grupuri sau dacă nu, atunci curtea trebuie pur și simplu să nu mai facă astfel de rapoarte, pentru că tot timpul auzim că da, fondurile au fost alocate, însă e greu să măsurăm eficacitatea acestora. Așa că întrebarea mea, putem măsura eficacitatea FSE pe aceste categorii din populație și dacă nu, pur și simplu să nu mai fie produse aceste rapoarte speciale de curtea. Doamnă comisar. Uh, eh, dankjewel collega voor de steun om... Eh, Vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea pe care mi-ați arătat-o în ceea ce privește inițiativa pentru ocuparea tinerilor. Cred că am putea face o propunere la comisie și în acest caz sper să avem susținerea dumneavoastră pentru a merge rapid mai departe, astfel încât statele membre să beneficieze de pe urma prefinanțării și aceasta pentru a-i pune pe tineri pe drumul cel bun, pentru că nu avem timp de pierdut. Referitor la rezultatele pe termen lung. Mijloacele disponibile în cadrul FSE-ului E adevărat că în trecut ne uitam numai la cheltuieli. Dacă totul era bine cheltuit, eram mulțumiți și spuneam că a fost bun la ceva. Cu timpul însă am început să utilizăm indicatori, indicatori care sunt incluși în programare pentru statele membre și pentru regiuni și e vorba aici în special de rezultate, de așa numitul output, la câte persoane am ajuns. Pentru că dacă am format 1000 de persoane, nu înseamnă neapărat că le-am și îmbunătățit situația pe piața muncii sau că aceste persoane și-au găsit un loc de muncă, ceea ce este obiectivul nostru final. Așa încât pentru perioada actuală de programare am încercat să uh, măsurăm nu doar rezultatele, ci avem uh, indicatoare, indicatori și pentru rezultatele finale. Dorim să vedem dacă cei care trec prin astfel de cursuri sau de programe ajung la un rezultat concret. Deci vom încerca să măsurăm pe cât posibil și pentru asta avem nevoie de indicatori preciși încă de la începutul programului pentru a ști unde trebuie să fim atenți și sperăm ca în felul acesta să avem mai multe rezultate tangibile. De altfel, nu ne mai mulțumim acum să punem întrebări și să ne întrebăm ce se va întâmpla peste un an, pentru că există și evaluări intermediare și cred că, din punct de vedere material, putem încerca să facem mai multe pentru a garanta anumite rezultate și pentru ca cetățenii europeni să vadă cu ochii lor că atingem anumite obiective. E adevărat că statele membre și-au asumat responsabilități, pot face lucruri bune, dar atâta timp cât nu avem rezultate obiective la fața locului pentru cetățeni, se pune întotdeauna problema legitimității mijloacelor și resurselor cheltuite, deci a legitimității integrării europene. Rezultatele sunt, prin urmare, esențiale și pentru aceasta trebuie să cerem informații, informații obținute cu ajutorul indicatorilor. Mulțumesc. Uh, uh, Domnul Von. Da, foarte pe scurt. Vreau să vă întreb dacă vom fi în stare să măsurăm eficiența cheltuielilor FSE pentru anumite grupuri țintă, pentru că în trecut am făcut măsurători pentru persoane în vârstă, pentru tineri, pentru anumite minorități etnice, nu cum am făcut în trecut doar pentru categoria generală, ci pentru categorii mai specifice. Ar fi greu să facem asta pe viitor? Yeah.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 Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, vă mulțumesc pentru cele spuse. E impresionant cum ați reușit să concentrați totul. Avem sentimentul că, într-adevăr, v-ați aplicat pe acest, v-ați aplicat pe acest domeniu de muncă această descărcare de gestiune, strâns legată de control și legată de experiențele din trecut, ne oferă o perspectivă asupra viitorului, pentru că trei trecut pentru viitor. Ne-ați spus câte programe există, diversitatea acestora, că ceva într-adevăr se face. Știm cu toții că se fac verificări, însă cred că punctul central la verificări e ca mai de mult pe menținerea formalităților existente. Însă pentru noi toți foarte importante sunt efectele, ce fel de efecte obținem și ne-ați spus pe bună dreptate că avem nevoie de un control mai bun însă nu pot să-mi închipui cum îl putem obține pentru toate statele membre, să există o procedură de control în, ta- în toate statele membre și astfel încât să putem spune într-adevăr că venim cu o plus valoare. Eu cred că e foarte dificil și mă întreb dacă nu cumva tocmai prin această diversitate pe care o auzim și din partea dumneavoastră, ar trebui să observăm următorul fapt. Performanța Uniunii Europene și-a atins limitele. Dar ar fi mai bine dacă avem tot mai multe prevederi și modalități în care trebuie să se procedeze, însă pe teren suntem foarte departe de ceea ce ne-am dorit. De aceea eu cred că ar trebui să ne concentrăm mai bine aici în Uniunea Europeană pe punctele cu adevărat importante, acele puncte care pot fi cuantificabile. Și aș dori câte ceva în acest sens de la dumneavoastră. Mulțumesc! Doamnă comisar! Ok, dank u wel collega. Ja, de zorg... Uh... Mulțumesc. Într-adevăr, foarte mulți doresc ca noi să mergem înspre rezultate și să atingem aceste rezultate. Însă nu pot decât să repet ceea ce am spus deja. Noi suntem centrați acum pe rezultate și la nivel european facem tot ce ne stă în putință pentru a merge în acest sens și pentru a aduce aceste rezultate în sensul în care noi îl dorim. Și putem afirma și nu putem spune niciodată cu ușurință că cheltuim bani europeni în dreapta și în stânga fără niciun fel de rezultate. Nu, noi trebuie să susținem politici care să ajute aceste grupuri vulnerabile și pentru asta avem nevoie de parteneri, astfel încât să ajungem la rezultate. Această orientare spre rezultate, dacă ne uităm la noua perioadă de programare 2014-2020, constatăm că atunci când e vorba de programe în care participă regiunile sau statele membre, se cere ca utilizarea resurselor să se centreze pe principalele obiective care aparțin strategiei Europa 2020. Dacă ne gândim la aspectele de natură socială, e vorba aici de participarea pe piața muncii, abandonul școlar, formare suplimentară superioară pentru și mai multe persoane și limitarea sărăciei. Și cerem ca prin intermediul programării toate resursele să se centreze pe atingerea acestor obiective. În cadrul condiționalității ex ante, cerem ca unele dintre condiții să existe deja în prealabil pentru ca statele membre să primească bani, pentru că acești bani nu pot cădea într-un puț fără apă. Trebuie să se îndeplinească înainte niște criterii. Am cerut, pe de altă parte, ca obiectivele să fie țintite, să nu mai avem programe unde trebuie să facem 50 de lucruri diferite și la sfârșitul căruia să nu știm dacă există valoare adăugată sau nu. Nu, am cerut statelor membre să analizeze situația, să ne spună care sunt posibilitățile, care sunt obiectivele de atins, să fie foarte selective și să se centreze pe 4-5 obiective. Avem și așa numita rezervă de performanță, pentru că măsurând rezultatele, trebuie să se demonstreze că S-a ajuns la rezultate foarte clare și abia în acel moment se alocă și ultima parte a fondurilor. Deci, într-un fel, avem un mijloc suplimentar de a face presiuni. Cred că prin instrumentele legislative de care dispunem la ora actuală nu putem face mai mult de atâta. Oricum, Oamenii mei sunt foarte bine motivați pentru a lucra bine și sper ca și în statele membre toată lumea să fie pregătită pentru a o face. Nu trebuie neapărat să fim mereu negativiști, o notă de optimism în ceea ce facem și, bineînțeles, capacitatea administrativă nu este una perfectă, deci va trebui să-i adunăm, ajutăm și în acest domeniu. Ja, vielen, vielen Dank. Wir sind damit am ähm, um... Mulțumesc, cu asta am încheiat schimbul de opinii cu dumneavoastră. Aș avea următoarea rugăminte, probabil serviciile ne vor da niște lămuriri în ceea ce privește cât putem să ne încredem în statele membre, în ceea ce privește corecturile, întrebările 19-20, minus 5% pentru capital Bruxelles și apoi plus 16% amunț în plus 37% Rioja, East Rails, West Rails, o sumă fixă și apoi Sardinia și Toscana. Am dorit mai multe amănunte. Cum se ajunge la diferențe atât de mari în aceste cazuri? Când autoritățile de audit merg acolo și fac totul așa cum trebuie, atunci eu nu pot să nu mă întreb de ce există asemenea discrepanțe. Și aș dori să ne dați niște clarificări în acest sens. Ines, ai cuvântul? Gracias. Sí, yo... Da, mulțumesc, doamnă președintă. Aș avea și eu o întrebare. Nu știu dacă ne puteți transmite, transmite și în scris acest lucru, pentru că avem aici un tabel care răspunde întrebării cu numărul 29 și văd că s-au făcut acolo corecturi între 2000 și 2006. Observ de asemenea că există unele cazuri, de exemplu în Turingia, unde se arată sumele care sunt în risc și văd că la unele dintre ele, la nivel federal, nu se menționează nici măcar sumele. De ce? Ce se întâmplă acolo? N-au fost autorizate pentru că pentru alte, alte regiuni văd că sumele sunt trecute. În Polonia văd că da, în Spania, în Castilia și Leon sumele apar. Deci vreau să vă întreb de ce nu apar peste tot sumele alocate care sunt în pericol, care ar putea fi afectate. Sau de ce se prezintă doar procentele și nu suma totală? Pentru că n-am înțeles prea bine. Nu știu dacă ne puteți răspunde și în scris. Schreiben Sie auch gleich mit auf den... Super, probabil vă luați notițe chiar acum în acest sens. Doamna Lavaiova are cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc, doamnă comisar, pentru răspunsurile dumneavoastră. Pot să vă spun că am fost de-a dreptul impresionată, pentru că toată lumea a menționat uh, indicatorii, eficiența și rezultatele utilizării acestui fond. Eu am vrut să împart lucrurile în două și aceasta pentru a face diferența cu uh, ceea ce am făcut până acum. Pentru mine există două feluri de a vedea lucrurile și proiectele. În primul rând, una productivă și, în al doilea rând, proiecte de tip uh, îmbunătățirea bunăstării. Prima, prima categorie se referă la piața muncii și la sistemul educațional și ar putea fi vorba aici de uh, mediul de afaceri unde se pot um, observa rezultate tangibile, de exemplu numărul de persoane care se integrează pe piața muncii și care erau șomeri înainte sau grupuri de risc din punct de vedere social sau vulnerabilă. Um, ocupare pe termen lung, durabilă, numărul de locuri de muncă care apar în urma investițiilor făcute la nivel local sau regional. Deci e vorba de indicatori cantitativi care pot măsura foarte bine rezultatele. Însă cel de-al doilea tip de proiecte, cea de-a doua categorie referitoare la bunăstare, sunt foarte greu de măsurat. E vorba de standarde înalte care sunt stabilite pentru activități neproductive Așa că aici principalul criteriu din punctul meu de vedere ar fi calitatea serviciilor la un preț rezonabil. Și acest criteriu este foarte greu de măsurat. E greu să ai un indicator pentru un astfel de criteriu, deși eu aș fi prima care mi-aș dori eu pentru a vedea care sunt rezultatele. Nu am pus această întrebare pentru că mă așteptam ca unul din colegii mei să o pună. Uh, Așa că am să introduc acum această ultimă întrebare. E vorba de Fondul European pentru Ajustarea la Globalizare. Eu una sunt membra grupului de lucru care ia decizii în legătură cu felul în care se aplică acest fond. Am participat pentru prima oară, am văzut care sunt cererile primite la grupul de lucru și pot să spun că am fost surprinsă de faptul că aceste cereri sunt foarte diferite în natura lor. Am auzit ceva despre Air France și mulți bani ceruți din partea UE. Însă am văzut și altceva care mă face să mă îngrijorez și anume că trebuie să fim foarte atenți în legătură cu a, utilizarea dublă a instrumentelor existente, pentru că trebuie să avem o um, cooperare foarte bună între acest fond de ajustare la globalizare și Fondul Social European pentru a nu exista și a nu permite suprapuneri. Cum putem face asta? Cum putem evita astfel de suprapuneri între cele două instrumente? Mulțumesc. Doamnă comisar. Eh, mulțumesc, doamna raportor. Vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Dumneavoastră ați făcut o diferențiere foarte bună pe piața muncii, dacă o persoană are sau nu un loc de muncă putem mult mai ușor măsura prin indicatori acest lucru, dar pentru cel de-al doilea tip de programe lucrurile stau un pic altfel. Politicile de bunăstare, modernizarea sistemelor de asigurare socială și așa mai departe. De aceea, statele membre ar trebui să se pregătească pentru a măsura rezultatele și în cadrul acestor proiecte. Acest lucru nu e posibil pentru fiecare persoană cu care lucrăm, dar este important să implicăm cetățenii, să avem o societate inclusivă, astfel încât să lucrăm mai mult la nivel preventiv, să existe o activare maximă a pieței muncii. Și cineva care poate nu are un talent la nivelul de 100%, ci doar la un nivel de 80%, să-l poată utiliza chiar și așa. Și acest lucru trebuie să se facă la nivelul bunăstării, în ceea ce privește îmbunătățirea modelului social în statul membru respectiv și cred că și din acest punct de vedere trebuie să avem un indicator care să măsoare rezultatele. A doua întrebare referitoare la ajustarea la globalizare. Avem o linie bugetară diferită și e adevărat că uneori apar probleme pentru că uh, uneori banii vin din mai multe părți și se pune problema suprapunerii. Cred că acest fond de ajustare la globalizare ar trebui să fie utilizat pentru a-i susține pe cei care sunt victimele procesului de globalizare. Deci, victimele proceselor de restructurare, de exemplu. Există persoane care suferă de pe urma acestui proces de globalizare și noi trebuie să le ajutăm pentru că ele nu sunt în stare singure să se reintroducă din nou pe piața muncii ce facem noi atunci? Avem acest fond de ajustare la globalizare și dacă pe lângă acesta avem și alte obiective sociale, eu cred că nu e vorba de suprapunere, e vorba de o politică bună, sănătoasă pe care o facem. Dacă vorbim de reșcolarizare, de un parcurs de formare sau de acordarea unei alocații uh, sociale suplimentare pentru ca acea persoană să fie motivată în continuare pentru a continua cu training training-uri pe care îl urmează, eu cred că în felul acesta ne atingem obiectivele și n-ar trebui să ne îngrijorăm prea mult de faptul că există bani care, sub o formă sau alta, ajung până la urmă într-un singur proiect. Bineînțeles, um, fiecare cheltuială trebuie contabilizată o singură dată pentru a vedea care sunt obiectivele de urmărit și trebuie să ne centrăm pe acele persoane vulnerabile care uh, ar putea deveni victimele uh, procesului de globalizare și oricum nu putem vorbi despre bani prost cheltuiți. Mulțumesc! Curtea Europeană de Conturi dorește să ia cuvântul. Doamna Ivanova, vă rog. Thank you, Madam Chair. Really briefly, I would like to thank... Mulțumesc, aș vrea să mulțum- să-i mulțumesc doamnei comisar și să o felicit pentru angajamentul său și pentru devotamentul său pentru conducerea și coordonarea portofoliului de afaceri sociale. Pentru că s-a tot vorbit despre uh, șomajul în rândul tinerilor, aș vrea să folosesc această ocazie pentru a vă informa că Curtea de Conturi lucrează în mod activ la o serie de rapoarte speciale dedicate șomajului tinerilor. Sper că în curând vom putea să vă prezentăm primul raport în decursul acestui an. Mulțumesc! Ah, vă mulțumim, e o veste bună și ne va interesa cu siguranță pe fiecare dintre noi. Țin să mulțumesc doamnei Ivanova, Curții Europene de Conturi, doamnei comisar. Știu că domnul director general lucrează deja la următorul raport pe care le așteptăm cu nerăbdare și de aceea aș dori să mai spun faptul că statisticile în ceea ce privește programele operaționale, tocmai am avut o discuție aprinsă dacă găsim în anexă uh, rapoartele anuale de activitate pe acest an. Dacă nu, atunci le vom găsi pentru an, în anul 2014. Totdeauna trebuie să avem această întrebare. Poate comisia din întrebările noastre uh, poate să ne spună mai clar, poate să fie mai clar că dacă găsim informația mai clar, e mai ușor și nu trebuie tot să punem cap la cap bucățile de informații pe care le avem. Alaltă am avut un, uh, am primit răspunsul la întrebări în chestionar Timpul totdeauna ne presionează și e foarte important pentru noi să primim informațiile la timp, cu siguranță și pentru dumneavoastră, la fel de important. Încă o dată vă mulțumesc pentru schimbul de opinie, pentru pregătirile făcute, pentru documentele pe care ne-am bazat și sper că ne vedem cel târziu peste un an. Mult succes Uh, în tot ceea ce faceți și încă o dată mulțumesc pentru acest schimb de opinii. Cu asta încheiem acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul și anume un raport special din partea Curții Europene de Conturi, numărul 20, cu privire la FEDER și dacă comerțul electronic, e-commerce a fost eficace. Domnul Balcitis este raportor și domnul Herix se află alături de noi din partea Curții Europene de Conturi. Domnule Herix, vă dau cuvântul. Stimate doamnă președinte, doamnelor și domnilor, vă voi face un rezumat al uh, recomandărilor din partea Curții Europene de Conturi pe raportul pe care l-ați menționat. E-commerce, comerțul electronic, adică este o sumă de produse și servicii oferite prin intermediul internetului. Acesta promovează creșterea economică și o integrare consolidată a pieței comune. E important mai ales pentru IMM-uri. Rolul acestora și importanța acestora în economia europeană mai ales în ceea ce privește locurile de muncă, ceea ce tot auzim din partea Comisiei, a Consiliului și și în Parlamentul European. Li deci se acordă importanță tot mai mare. IMM-urile, în comparație cu întreprinderile mai mari, nu folosesc atât de mult comerțul electronic. De aceea Uniunea Europeană cere să se folosească tehnologia informației, cum e comerțul electronic și de IMM-uri și asta prin intermediul FEDER. Din 2007 în 2013, în această perioadă, Uniunea Europeană a pus la dispoziție 3 miliarde de euro. Dintre aceștia, până în noiembrie 2013, mai mult de, mai puțin de 60% au fost transpuși în niște proiecte concrete în comparație cu fondurile structurale și folosirea lor, vedem aici că ne aflăm undeva la 5,8% creștere. Noi, Curtea de Conturi, am controlat dacă aceste cereri din partea Uniunii Europene au avut vreun efect. Am verificat 30 de proiecte din patru țări, și anume Grecia, Italia, Polonia și Regatul Unit. Cu aceste verificări, 1,6 miliarde de euro din banii puși la dispoziție, adică din cele 3 miliarde, au fost folosiți. Vestea cea bună e că cei care au făcut controlul au constatat faptul că sprijinul oferit de Uniunea Europeană a contribuit la faptul că disponibilitatea pe internet a produselor și a serviciilor din partea IMM-urilor a fost crescută programele operaționale din statele membre au constituit o bază bună pentru sprijinul acestor IMM-uri în ceea ce privește comerțul electronic. Majoritatea programelor au funcționat fără probleme și outputul proiectelor au, au corespuns cu ceea ce se cerea. Ce nu s-a putut evalua suficient? Nu am putut evalua suficient în ce grad sprijinul din partea Uniunii, Euro- Uniunii Europene a dus la îndeplinirea scopurilor strategice ale Uniunii Europene. Acestea s-au întâmplat pentru că la instrumentele de supraveghere s-au constatat deficite. Statele membre, în alegerea și supravegherea proiectelor, s-au concentrat mai mult pe folosirea mijlocelor, pe output și mai puțin pe rezultate. Autoritățile administrative, pe timpul evaluării cererilor de proiecte, ce au cerut de puține ori un plan de afaceri din partea companiilor sau niște ținte cuantificabile. Astfel încât nu a existat o procedură mulțumitoare în alegerea proiectelor, la cofinanțarea proiectelor, unde ar fi trebuit să existe o valoare pentru bani, aceasta nu a fost întotdeauna bună sau pur și simplu nu s-a constatat niciun fel de beneficiu. Acest lucru s-a constatat la mai mult de o treime din proiecte am putut să constatăm faptul că o serie de proiecte au avut chiar așa, un așa numit efect de balast. Aceste proiecte ar fi fost duse la îndeplinire și fără cofinanțare. Acest lucru e valabil pentru 10 din cele 30 de proiecte analizate. Printre Aici, procedura de selecție a fost mult prea îndelungată și nu s-a ținut cont de eficacitatea proiectelor constatăm faptul că în domeniul comerțului electronic e nevoie de un plan, e nevoie de niște scopuri clare și e nevoie de un mod în care pot fi măsurate rezultatele. Curtea Europeană de Conturi a spus că măsurătoarea eficienței nu a fost făcută cu atenția de care ar fi fost nevoie astfel încât rezultatele nu au fost totdeauna ușor de observat. Adică rezultatele la mai puțin din, de jumătate din proiectele luate în vizor, pentru acestea, Curtea Europeană de Conturi a făcut o selecție pe acele programe care au o plus valoare și care promit să ajungă la îndeplinirea țelurilor propuse. Însă e nevoie de date nu doar financiare, ci și bazate pe performanță, care să fie colectate în mod sistematic din statele membre și anunțate Comisiei Europene. Trebuie să se țină întotdeauna cont de indicatorii de rezultate. Trebuie să vedem dacă s-a ajuns la celulele scontate sau nu. De aceea, e neapărat nevoie ca statele membre să țină cont de rezultatele finanțării. IMM-urile trebuie să fie supravegheate și plățile Uniunii Europene trebuie să fie și ele legate de niște rezultate concrete. În opinia sa, Comisia Europeană vede o asemenea legătură ca fiind o provocare, e bine, acest fapt nu ar trebui să ducă la nealegerea acestei variante. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim frumos. Din partea Comisiei Europene, doamna Viceva, da, vă rog, aveți cuvântul. Uh, thank you, Chair. Thank you very much also to... Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și reprezentantului Curții de Conturi. Suntem foarte mulțumiți că, în general, sprijinul a fost unul eficient. În general, suntem de acord că comerțul electronic și serviciile online generează creștere și deoarece vrem să contribuim la generarea de creștere și locuri de muncă, ambele instituții consideră că acest sprijin este absolut necesar. Care sunt principalele recomandări și critici din partea curții? Ei bine, acestea se referă la măsurarea rezultatelor și la procesul de selecție întreprins de statele membre. Suntem de acord cu multe dintre aceste constatări ale curții. Și în uh, contextul uh, managementului uh, partajat, multe dintre sarcini revin statelor membre, însă Comisia are rolul de a monitoriza și de a asigura o urmărire și o monitorizare adecvată. Trebuie să vă spun că avem de respectat un cadru juridic foarte strict, iar cadrul pentru perioada 2007-2013 nu prevedea indicatori obligatorii. Însă perioada 2014-2020 va prevedea astfel de indicatori. Oricum, trebuie să corelăm și rezultatele și nivelul de plăți ar trebui să se facă această corelare între rezultatele obținute și plăți, dar e foarte greu să facem acest lucru la nivel de proiect, pentru că la nivel de uh, proiect urmărim mai degrabă re- uh, produsele rezultate. Însă uh, este bine să corelăm produsele cu rezultatele și asta se face prin procedura de selecție. Suntem de acord cu Curtea Conturi că trebuie să ne consolidăm, consolidăm monitorizarea cu privire la modul în care statele membre aplică procedurile de selecție. În noua perioadă vom monitoriza cu strictețe procesul de selecție și modul în care se instituie principiile și regulile de selecție. De asemenea, pe parcursul întregului exercițiu de programare vom urmări relevanța indicatorilor stabiliți și modul în care aceștia se corelează cu obiectivele și cu modificările urmărite. ne vom folosi de puterea noastră de negociere la nivel de programe și vom, ne vom folosi de această putere de monitorizare și în momentul adoptării criteriilor pentru procesul de selecție. În ceea ce privește măsurarea rezultatelor, într-adevăr, Trebuie să dezvoltăm un sistem adecvat de primire a informațiilor relevante. Pentru noua perioadă am dezvoltat un astfel de sistem în care vom avea o raportare anuală a progreselor înregistrate înspre obținerea schimbărilor urmărite. Asta se va face începând cu 2016 avem un astfel de sistem de raportare pentru perioada 2007-2013, însă este foarte greu să facem comparații pentru simplul motiv că nu avem niște indicatori obligatorii standard. Avem niște indicatori de rezultat, însă aceștia nu sunt obligatorii pentru statele membre pentru că au fost elaborați ulterior. Și înainte de a încheia, pentru că nu vreau să vă răpesc prea mult timp, deoarece ne aflăm aici să răspundem la întrebări, Aș vrea să mă refer la orientarea strategică, pentru că s-a făcut un comentariu în acest sens. Suntem de acord că trebuie să ne aliniem acțiunile la obiectivele strategice stabilite la nivelul Uniunii Europene. Trebuie să vă spun că agenda digitală pentru Europa a venit mai târziu Um, și asta înainte de orientarea strategică. Acum avem o agendă digitală pentru Europa care este integrată în planurile naționale strategice. Which we are going to set our support for the member states. They represent at the moment Statele membre au în momentul de față o condiționalitate ex ante. Noi am făcut foarte multe pentru a îmbunătăți cadrul juridic pentru viitor am încercat să culegem cât mai multe date pentru perioada 2007-2013, însă am avut anumite limite pe care vom încerca să le depășim în viitor. Vielen Dank, der Kollege Balcitis, bitte. Domnul Balcitis. Ačiū German pirmininkė, gerimi kolegos. Tai tikrai pirmiausia noriu. Mulțumesc foarte mult. În primul rând aș dori să îi mulțumesc reprezentantului uh, Curții Europene de Conturi, domnul Herix, pentru acest raport foarte interesant. După cum știm cu toții, IMM-urile sunt coloana vertebrală a Uniunii Europene, deoarece generează creștere și locuri de muncă. De aceea acest raport al Curții de Conturi este foarte important. Luna trecută am prezentat un document de lucru cu privire la acest raport special și anume dacă, Fed, dacă sprijinul FEDER pentru IMM-uri în domeniul comerțului electronic a fost eficient. Și un alt raport anterior cu privire la incubatoarele de afaceri. Practic, aceste două rapoarte sunt similare. Reprezentantul uh, Curții Europene de Conturi uh, a menționat deja în raportul său că concluziile sunt de natură generală, nu sunt foarte tangibile. Vorbea despre suma de 3 miliarde de euro care au fost utilizați în perioada 2007-2013, iar reprezentanta Comisiei Europene spunea că în această perioadă nu au existat cerințe obligatorii sau indicatori obligatorii. Mi s-a părut ciudat să aud acest lucru, pentru că noi uh, alocăm sume uriașe de bani pentru lucruri concrete și obiectivul nostru principal era să ieșim din criză. Și IMM-urile sunt esențiale pentru crearea de noi locuri de muncă. Acest raport precizează de asemenea că nu se poate evalua modul în care acest sprijin a contribuit la atingerea obiectivelor în domeniul um, ICT. Și beneficiile pentru IMM-uri. Am avut uh, discuția dinainte referitoare la FSE. E foarte greu să evaluăm ce s-a realizat concret în aceste domenii și de aceea cred că în viitor va trebui să găsim o soluție care să ne faciliteze misiunea la nivelul Parlamentului European și Comisiei Europene. Trebuie să ne punem de acord asupra unui unor indicatori comparativi care să uh, fie furnizați de statele membre. Dacă statele membre nu furnizează aceste date și aceste informații, atunci plățile uh, care au fost efectuate și care nu sunt justificate vor trebui returnate la bugetul Uniunii Europene. Sunt de acord cu toate concluziile și cu toate recomandările care se regăsesc în raportul Curții de Conturi. Mai am și câteva alte observații și sugestii. 10 din 30 de proiecte cofinanțate ar fi putut fi derulate chiar și fără finanțare europeană. Asta înseamnă că noi am furnizat finanțare care nu era neapărat necesară. Cinci din aceste proiecte au început înainte de notificarea grantului și trei au început chiar înainte ca compania să depună cererea de finanțare. Așadar, Comisia Europeană trebuie să se asigure că atunci când cineva uh, prezintă o cerere de finanțare, trebuie să prezinte și un plan de afaceri și uh, care ar fi valoarea adăugată pentru Uniune. Peste o treime uh, din proiecte nu au contribuit uh, foarte mult la nivel economic. Noi nu putem să ne amestecăm în procesul de selecție, însă trebuie să avem niște obiective concrete care să fie îndeplinite de toți solicitanții de finanțare, de toți cei care vor finanțare din FEDER, din FSE sau din uh, Fondul European de Ajustare la Globalizare. Comisia Europeană ar trebui de asemenea să instituie niște linii directoare, astfel încât uh, numai acele proiecte care au cea mai mare valoare economică și valoare adăugată pentru uh, IMM-uri să poată fi finanțate, pentru că doar acelea trebuie să contribuie la agenda digitală. Comisia nu are măsuri de monitorizare adecvate și de aceea nu se poate evalua cât a contribuit acest sprijin la atingerea obiectivelor societății informaționale și câtă valoare a adăugat pentru IMM-uri. De aceea, în viitor, Comisia Europeană ar trebui să instituie un sistem concret, sistem care trebuie să fie cunoscut și de membrii Parlamentului European. Doar astfel vom reuși să măsurăm progresele realizate de fiecare stat membru în parte în ceea ce privește absorbirea fondurilor europene. Pentru că, până la urmă, toți suntem implicați în aprobarea și selectarea proiectelor. Mulțumesc! Mulțumim, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Și atunci, Curtea de Conturi mai are ceva de spus despre acest document de lucru sau poate Comisia Europeană are ceva de spus în legătură cu documentul de lucru? Vă rog, doamnă Viceva. Uh, thank you very much for uh, these comments. Um, Mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii. Cred că ar fi prudent să spunem că pentru următoarea perioadă de programare există o corelare mai puternică între eficiența acțiunilor susținute și plăți, pentru că avem acum o orientare mai mare către rezultate și o orientare mai mare către performanță. Așadar, obiectivele dacă obiectivele prioritare nu sunt uh, atinse, am putea impune corecții financiare. Aceasta este o schimbare majoră pentru următoarea generație de programe. Aceasta este o observație pe care vroiam să o fac. În ceea ce privește indicatoarele de, indicatorii de rezultat, trebuie să fim prudenți pentru că uneori există factori externi care intervin. rezultatele nu ilustrează doar eficiența investițiilor, ci și alte aspecte. Iar dacă impunem corecții uh, într-un proiect în care vorbim numai despre rezultate, atunci uh, poate că nu ar fi cea mai prudentă abordare. Corecțiile noastre însă se pot concentra pe statul membru, pentru că statul membru este cel care este responsabil să coreleze aceste rezultate cu acțiunile adecvate ce trebuie întreprinse. Și în acest sens, procesul de selecție este foarte important. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii, suntem uh, de acord cu toate, pentru că tocmai de aceea ne-am uh, schimbat politicile. Vom încerca să fim foarte prudenți în furnizarea de informații către Parlamentul European. Vom face acest lucru în fiecare an sau la cererea dumneavoastră uh, în ceea ce privește noua perioadă. Vă mulțumesc foarte mult! Labai labai Domnule Balcitis. Mulțumesc foarte mult pentru asigurările pe care ni le-ați oferit și anume că în viitor vom primi informații mai clare. Trebuie să vă spun că chiar și comisia noastră a contribuit foarte mult, astfel încât Comisia Europeană să dezvolte și să elaboreze cerințe și indicatori pentru statele membre. În cele din urmă, nu cred că ar trebui să ne fie teamă să le cerem statelor membre să îndeplinească acești indicatori, iar dacă nu, le, nu îi îndeplinesc, atunci trebuie luate măsuri dacă banii nu sunt folosiți uh, potrivit destinației, banii trebuie returnați la Uniunea Europeană. Mulțumesc. Genau. Exact. Exact. Și de fapt suntem lași pentru că nu am cerut foarte clar totdeauna acest fapt. Domnule Herix, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe scurt, să fac un rezumat pozitiv din partea mea. Comisia Europeană, reprezentata Comisiei Europene, a avut atitudine pozitivă cu, în ceea ce privește recomandările noastre și raportorul a luat în considerare cu atitudine binevoitoare aceste puncte. Vreau să spun că ne uităm cu încredere spre viitor în ceea ce privește următoarea perioadă de programare. Accentul se pune pe orientarea pe rezultate și cred că aici suntem cu toții de acord că direcția trebuie să meargă în felul următor, să o acordăm o importanță mult mai mare rezultatelor. Pentru mine e important și ce a spus colega de la Comisia Europeană și anume dacă obiectivele nu sunt îndeplinite, atunci trebuie să ne gândim la posibile sancțiuni, adică plățile să fie ajustate. Astfel putem pune presiune asupra proiectelor, poate fi crescută calitatea acestora și putem să ne asigurăm că au o performanță mai bună. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Păcat că nu discutăm mai în detaliu acest raport, pentru că e primul pe acest subiect. Chiar îmi pare rău. Însă ne aflăm la limita de sus a capacităților noastre. Și trebuie să spun asta. Mulțumim și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, pe care vi-l voi anunța imediat de îndată ce îmi găsesc documentul. Discutăm acum un subiect din domeniul agricol, de politică agricolă. Avem reforma sectorului produselor lactate și noi avem un aviz pe un raport din uh, Comisia Agri, iar colegul nostru, domnul Sarvama, ne va prezenta avizul său. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc foarte mult. Acesta este un proiect de aviz pentru Comisia Agri cu privire la raportul Comisiei referitor la piața lactatelor și la situația din sectorul laptelui și funcționarea pachetului lapte. Am să vă reamintesc puțin care este contextul. În 2009, Uniunea Europeană a decis să desfințeze treptat cotele pentru lapte la nivelul Uniunii Europene și uh, în cadrul pachetului pentru lapte, care urma să asigure o perioadă de tranziție. Acest pachet a intrat în vigoare în 2012. Acum, Comisia a elaborat un raport până la sfârșitul lunii iunie anul trecut pentru a evalua situația. În proiectul meu de aviz subliniez mai întâi faptul că este evident că raportul comisiei este deja complet depășit. Evident, situația dramatică din uh, toamna trecută din sectorul uh, laptelui a fost cea care a făcut ca raportul comisiei să fie deja depășit sau învechit. Per ansamblu, raportul uh, comisiei prezintă o imagine destul de pozitivă a sectorului laptelui, care este însă în contradicție cu evoluția prețului laptelui. Cu siguranță Comisia nu a putut uh, prevedea uh, ce se va întâmpla cu sancțiunile însă în același timp acest lucru subliniază faptul că cea mai mare problemă cu care ne confruntăm în sectorul laptelui în momentul de față este într-adevăr volatilitatea prețurilor. Și uh, aceasta ne-a demonstrat că uh, sistemul uh, implementat până în momentul uh, de față nu ne-a permis să ne adaptăm suficient la volatilitate și la criză. De aceea, în proiectul meu de aviz, subliniez că crearea unor observatoare de piață este o evoluție de dorit. Însă trebuie să ne asigurăm că acestea vor fi instrumente eficiente care să ne ofere uh, informații reale și corecte. Și, evident, este și rolul Comisiei de Control Bugetar să se asigure că, dacă creăm acest nou instrument, banii vor fi bine cheltuiți. Aș vrea acum să mai subliniez și alte câteva aspecte pe care le-am inclus și în proiectul de aviz din cauza volatilității prețurilor și din cauza incapacității sistemului de a se adapta la perturbările de pe piață, cred că ar trebui să luăm măsuri și cred că ar trebui să revenim la poziția noastră inițială. Cu alte cuvinte, în acest ultim an în care mai avem sistemul de cote, pentru lapte, nu ar trebui să mai aducem alte modificări la sistem. Când Comisia a redactat pachetul pentru lapte, a luat în considerare câteva obiective generale. Acestea se refereau la relația dintre producătorii individuali și industria alimentară. se pare că în pachetul uh, pentru lapte lipsesc obiectivele specifice și nu există indicatori uh, suficienți și termene limite pentru atingerea acelor obiective. De aceea aș dori ca Comisia să clarifice mai bine acești uh, indicatori și aceste obiective. Și în fine, Aș dori să menționez că raportul uh, de follow-up pe care îl va elabora Comisia în 2018 durează prea mult. Este o perioadă prea lungă de timp. Cred că ar trebui să accelereze redactarea acestui raport de follow-up, astfel încât acesta să fie disponibil în termen de, de 2 ani de la abolirea sistemului de cote pentru lapte adică în 2017. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 27 ianuarie, iar votul în comisie va avea loc pe 24 februarie. Acum vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări dacă aveți. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Wir haben mal wieder das Problem. Mulțumim foarte mult. Din nou avem o problemă cu timpul și aceeași problemă o avem dacă acum facem, luăm alte măsuri față de cele prevăzute în acest document care este deja depășit. O problemă foarte veche. Din partea DG Agri îl avem aici pe domnul Caute, care își va aduce și el contribuția la discuție. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc acestei comisiei că îmi dă posibilitatea de a spune câte ceva despre pachetul privind laptele 2012 și proiectul de raport, proiectul de aviz al domnului Sarvama. Nu cred că trebuie să spun multe despre pachetul de lapte ca atare. E o schimbare legislativă introdusă în anul 2009. Și apoi au existat um, reforme legislative ulterioare și reforma PAC. Există patru reforme, toate aceștia își doresc să consolideze poziția producătorilor în cadrul lanțului. O chestiune foarte topică. Se schimbă condițiile pe piața laptelui, prețurile sunt în cădere, sunt de acord cu părerea raportorului și anume că trebuie să facem ceva la nivelul Uniunii Europene astfel încât să fie consolidată poziția producătorului, astfel încât să-i fie mai ușor ei sau companiei pe care lui sau companiei pe care o reprezintă, astfel încât să aibă locul care îi se cuvine în lanț. Pentru că acum cel mai implicat e, sector, implicat e sectorul cu amănuntul. Raportul e de anul trecut, din luna iunie. Conține informații din luna martie 2014. Și deci ne aflăm cu aproape un an mai târziu, așa că nu pot decât să fiu de acord cu domnul Sarvama că vorbim de un document depășit. Suntem uh, Conștient că situația s-a schimbat, s-a schimbat radical, vreau să menționez două puncte. Situația pe piață, aceasta era foarte diferită în martie 2014 față de cum e astăzi și apar aceste chestiuni în proiectul de aviz. Apoi, numărul de acțiuni care au fost luate de organizațiile de producători și de statele membri, membre a deplasat țintele. Așa că e nevoie de actualizări permanente cu privire la situația pe teren și ne bucură să facem acest lucru. Voi spune câte ceva despre situația existentă pe piață. Proiectul de aviz se preocupă mult de această chestiune ce s-a întâmplat din vara anului trecut? S-au întâmplat două lucruri. O situație de supraofertă, nu doar în Uniunea Europeană, ci peste tot, la nivel global. Se cumpără mai puțin lapte, mai ales de chinezi în Asia. Situația este amplificată de embargoul impus de Federația Rusă în luna august. Am folosit cuvântul amplificat și îl subliniez. Embargoul rusesc nu e cel care, e cel care nu a făcut decât să amplifice situația proastă a prețurilor. Deja ea se înrăutățea de o vreme. Viitorul durabil al pieței lactatelor la nivel european și global. Eu cred că sectorul european se află într-o poziție bună, suntem foarte competitivi pe piața globală, vedem o, crește, o cerere a creșterii. Cred că perspectivele sunt bune, nu doar uh, în ceea ce ne privește pe noi, la fel spune și PAO și Banca Mondială, și anume că există o creștere prosperității peste tot în lume și în Africa înseamnă o putere crescută de cumpărare în ceea ce privește produsele lactate și noi avem aici produse de bună calitate cu o plus valoare. Numărul de organizații de producători, de filiale care se folosesc de această ofertă oferită în legislația europeană sub pachetul de lapte ne bucură. Nu, ar fi trebuit să fie mai multe firme. Evident, noi provocăm, promovăm prin orice mijloc avem faptul că mediul de afaceri să se folosească de oportunitățile pe care le-au la dispoziție, să folosească de puterea de negociere pe care o au. Când piața era bună, prețurile erau sus și erau foarte sus, au existat recorduri în ceea ce privește prețurile acum un an, probabil atunci nu erau foarte impulsionați să se implice, însă considerăm că acum că prețurile sunt mai jos, producătorilor probabil le va părea rău că nu se folosesc de opțiunile existente în legislație. Însă până la urmă e alegerea lor. Noi, cei de de la comisie, nu putem să-i forțăm pe producători să se organizeze. Ei trebuie să ia această decizie, noi putem să-i ajutăm. ne am început cu laptele, însă avem dispoziții similare în regulamentele europene și pentru alte piețe, cum ar fi, de exemplu, carnea de vită, cerealele. Există posibilități similare și pentru alte tipuri de producători. Acum, poate foarte pe scurt, doamnă președinte, câte ceva despre proiectul de aviz da, e nevoie într-adevăr de progres. Credem că rata de participare până acum este dezamăgitoare. Da, sunt de acord că sub niciun fel de circunstanțe, acum că situația mai proastă decât anul trecut, nu trebuie să punem sub semnul întrebării deciziile deja luate, nu ne întoarcem la vechile Practic, în 10 săptămâni cotele nu vor mai exista, după mai mult de 35 de ani, cred, acestea nu vor mai exista și nimeni nu ar trebui să le aducă înapoi. Apoi sunt de acord cu domnul Sarvama și anume că nu trebuie să mai Uh, schimbăm condițiile în ceea ce privește conținutul de grăsime și alte condiții discutate anul trecut, nimic nu se va mai schimba acum în ceea ce privește condițiile. Asta pentru următoarele 10 săptămâni în care se mai folosesc cotele. Sunt de asemenea de acord că observatorul privind piața laptelui e unul folositor, ne folosim foarte mult de el, e un nou instrument, special pentru piața de lapte, astfel încât să avem informații actualizate în legătură cu prețurile, nu doar de la administrațiile din statele membre, ci și de la operatorii de pe piață. Astfel încât um, o mare varietate de oameni activi în acest sector se reunesc, includem aici industria, alte organizații, ne ajută foarte mult pentru că avem o privire foarte bună cu pri- în ceea ce privește viitorul. Un mic punct critic pe care trebuie să-l menționez e atunci când raportorul a spus că sunt insuficiente instrumentele pe care le avem la dispoziție în ceea ce privește embargoul rusesc. Noi credem că Organizația Comună a Piețelor, pentru moment, are toate instrumentele care sunt necesare. Am răspuns la embargoul rusesc din august, am uh, aprobat o parte de, o parte de acte delegate, erau măsuri acolo pentru lapte, uh, ajutor bine țintit pentru producători, pentru țările baltice, așa că nu sunt de acord cu interpretarea negativă a raportorului a instrumentelor existente. Bineînțeles că până la urmă totul se reduce la bani, dacă aceștia există sau nu. Progresul cel mai important din punctul nostru de vedere e că acum există mai puțin bani disponibili pentru sprijinul pieții, toți acești bani au fost mutați în plățile directe bugetul pe care îl avem la dispoziție, dacă crește volabil, vol, volatilitatea e redus. În 2014, cred că am făcut față bine situației existente. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Am o întrebare în legătură cu punctul 12 și anume se recomandă pieței laptelui să țină cont de ajutoarele care există în regiunile defavorizate. Acest, ce înseamnă acest lucru în euro și în cenți? Vorbim de un nou program pentru aceste regiuni defavorizate? Că atunci probabil trebuie să facem ceva împotrivă. Nu intenționez să spun că avem nevoie de noi programe sau de bani noi, ci mai degrabă de orientare. Să ne folosim de resursele care există sub PAC. V-aș adresa și dumneavoastră aceeași întrebare. Ce înseamnă? Da, cu plăcere. Aceste referiri apar acolo pentru a discuta despre posibilități existente. În Uniunea Europeană, fiecare stat membru are dreptul de a cere un asemenea sprijin și în ceea ce privește programele de dezvoltare rurală, dar care au ca țintă sectorul lactatelor. Majoritatea sprijinului vine prin intermediul plăților directe. În cadrul plăților directe, statele membre pot să mai vină cu ceva deasupra, mai ales în ceea ce privește laptele. E o decizie pe care pot ele să o ia. Felul în care folosesc banii depinde de ele în acea perioadă de șapte ani, însă pot să ofere un ajutor special sectorului laptelui dacă constată că acesta întâmpină dificultăți. Nu vă pot da o cifră, câți bani, însă vă voi răspunde la nivel bilateral. Avem multe statistici Analizăm toate aceste sisteme voluntare pe care, care au fost raportate de statele membre și vor fi operaționale din iunie în acest an. Programele de dezvoltare rurală, din nou, sunt pentru fiecare stat membru. Există și aici o posibilitate foarte mare de a ținti sprijinul care există spre zone defavorizate și pentru producătorii de lapte în zone defavorizate. Sumele există, acestea au fost hotărâte, toate sunt în contextul cadrului financiar pentru 2020. Nu vorbim de bani în plus, ci de utilizarea banilor deja existenți. Doamna Kadenbach, îmi pare rău că am ajuns cu întârziere, dar am votat la Envy, știți cum e situația. Numai în ceea ce privește regiunile defavorizate, cred că aici punctul 12 despre care vorbeați, acesta trebuie neapărat să fie menținut. Avem nevoie de un regulament suplimentar și dacă ne uităm la, produ- la producția de lapte în zonele care o duc mai bine, atunci cu colegii de Castro și doamnele Toia am avut un document în ceea ce privește um, cotele de lapte și abolirea lor din 2015. Am spus și atunci că avem nevoie de un regulament. În regiunile defavorizate trebuie să continue producția de lapte nu ne dorim ca acest tip de ocupație să dispară în acele regiuni pe viitor, însă e nevoie de sprijinul de care se vorbea, e nevoie de fonduri noi, dar și de cum putem împărți banii deja existenți. Da, spune doamna președinte. E singurul fond în care există 10 milioane de beneficiari și care primesc 49 de miliarde de euro. E singurul astfel de fond pe care îl cunosc. La fondul social am auzit câți, cât de puțin bani pentru cât de mulți oameni sunt dați. Nu vreau să mă implic în chestiuni care țin de agricultură, însă nu trebuie să trecem peste competențele pe care le avem în comisia noastră. Chestiunile agrare țin de colegii de la Agri De aceea trebuie să spun să ne rezumăm la competențele pe care le are comisia noastră. Eu cred că avem destule de făcut, astfel încât nu trebuie să intrăm peste competențele altor comisii. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu, celor din regiunile alpine, da, le doresc toate cele bune. Însă, de unde să primească bani? Situația e una bizară, pentru că avem niște sisteme care sunt inegale. În Cehia, de exemplu, 0,1% din beneficiari primesc 23% din bani. Și apoi Curtea de Conturi ne spune că 2% din beneficiari conțin, primesc 31% din mijloacele financiare. Eu cred că cei implicați în politica agrară au o temă de casă pe care trebuie să o facă. Trebuie să o facă însă nu aici. Am avut oportunitatea la reformarea PAC și, în primul rând, grupul dumneavoastră politic a fost cel care a, nu a fost de acord cu felul în care arătau plățile cu plate. Nu, lucrurile nu arată cum ar fi vrut Parlamentul. Și acum am deschis dezbaterea pe care nu am dorit-o, spune doamna președinte Petri. Agree with you, uh... Doamna președinte, sunt absolut de acord cu dumneavoastră și cu felul în care gândește această comisie. Aș vrea să traduc încă o dată acest limbaj în limbajul nostru de la control bugetar și în același timp vreau să vorbesc în numele fermierilor care se află în regiuni dezavantajate din Europa, pentru că avem și așa ceva. Atunci când spuneți și poate vă întrebați dacă merită să punem acești bani și să-i distribuim între atâția fermieri, pentru că e vorba de sume foarte mici și un stimulent mic pentru fiecare, dacă este bine să cheltuim acești bani în felul acesta. Pot să vă spun următoarele. Cu acești bani menținem aceste case, aceste ferme în viață. În alte părți, poate cu mult mai mulți bani, cu milioane, vom face poduri care nu folosesc la nimic. Deci cred că sunt bani foarte bine folosiți pentru că menținem acele regiuni în viață și fermierii în viață. Și de fapt nu costă foarte mult și foarte greu să măsori ce pierdere am avea dacă nu am avea politica agricolă comună și al doilea pilon și programele de dezvoltare rurală implementate. Iată deci unde se întâlnesc cele două lumi, ale controlului bugetar și ale agriculturii. Și știu, deși în avizul de la cont avem un punct de vedere foarte puternic pe agricultură. Vreau să vă asigur încă o dată că există o relație directă între cele două. Da, foarte bine, iară mi-aminte Mao și de ce spune acesta despre agricultori și capre. se luptă, așa se luptă. Și până la urmă, da, putem zice că și Comisia noastră de control și-a dorit acestea ținem cont de cele spuse de dumneavoastră și, da, mă mulțumesc și promisiunile făcute. Și cu asta am ajuns la sfârșitul reuniunii de astăzi. Ne întâlnim mâine în aceeași sală la ora 9, când alături de noi va fi doamna comisar Georgieva. Mulțumesc, la revedere!